Good afternoon everyone. Welcome to the committee. First of all, a brief... Bună ziua tuturor și bun venit la ședința noastră. Înainte un anunț scurt, înainte de a trece la punctul 11, un anunț de ordin. Practic, cafeaua va fi servită în fața intrării, deoarece personalul este în grevă. Așa că putem trece acum la punctul 11 de pe ordinea de zi, lupta împotriva evaziunii fiscale. FATCA, un pas în direcția unui schimb automat de informații la nivel internațional. Doamna Cleva, știți, pregătește un raport. Am invitat de asemenea cinci experți. Doresc să le mulțumesc domnului Robert Stack, domnului Pascal Santamon, în special care ni se alătură astăzi prin intermediul conexiunii internet. Ceilalți vorbitori, unul Filip Chermod, Mike Lewis și Marie Roswald, de asemenea vă urăm bun venit și vă mulțumim că ați venit astăzi alături de noi. Am să-i dau acum cuvântul domnului Robert Stack, secretar pentru chestiuni fiscale internaționale la Departamentul Trezoreriei din Statele Unite. Domnule Stack, aveți 5 minute. Mulțumesc foarte mult. Este o plăcere deosebită pentru mine să vă pot uh, vorbi astăzi. Am câteva observații. Evaziunea fiscală internațională a devenit un subiect de actualitate și, prin urmare, Departamentul Trezoreriei din Statele Unite continuă eforturile de a promova transparența fiscală la nivel internațional. Am colaborat cu guverne și cu instituții financiare pentru a introduce acest document, aceste lege, acest act numit FATCA. FATCA a fost adoptată de Congresul Statelor Unite în 2010 și se îndrepta împotriva contribuabililor americani care foloseau conturi internaționale pentru a nu plăti taxe în Statele Unite. Iată câteva dintre modurile în care Statele Unite încearcă să asigure o punere în aplicare eficientă a FATCA, cooperare internațională și guvern, acorduri interguvernamentale. Pentru a lupta împotriva acestui tip de evaziune fiscală, esențial este o cooperare internațională. De aceea, am publicat două acorduri model care servesc acum ca bază pentru acordurile bilaterale cu anumite jurisdicții pentru a pune în aplicare FATCA. Trezoreria americană dorit să simplifice procesul de semnare a un astfel de acord pentru ca orice parte interesată să poată deveni parte la aceste acorduri înainte de 1 ianuarie 2014. Lucrăm în prezent cu aproximativ 75 de jurisdicții distincte și avem acorduri bilaterale cu Regatul Unit, Danemarca, Mexic, Irlanda, Elveția și Norvegia. De asemenea, am inițiat acorduri bilaterale cu Spania, Italia și Germania. Mai departe, trezoreria va continua să coopereze cu partenerii care doresc acest lucru pentru a asigura o aplicare chiar mai largă a FATCA. La începutul acestui an, trezoreria și Serviciul Fiscal American au formulat o serie de reglementări referitoare la FATCA. Acestea presupun o procedură pas cu pas de identificare a conturilor americane, raportarea informațiilor, cerințe specifice pentru instituțiile financiare internaționale, alte entități internaționale și agenții americane. Statele Unite salută declarația Consiliului European din 22 mai, conform căreia lărgirea domeniului de aplicare a schimbului de informații automate la toate nivelurile va fi considerat o prioritate de Consiliu și de asemenea sprijinim ideea proiectului pilot recomandat de 70, 17 state membre care presupun un schimb automat multilateral de informații. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much indeed, uh, Mr. Vă mulțumim și noi, domnule Stack. Trecem acum la al doilea invitat al nostru, domnul Pascal Sanema, directorul Centrului pentru Politici Fiscale și Administrație al OCDE. Domnule Santama, aveți cuvântul 5 minute. Uh, yes, hello and uh, uh, good afternoon. I hope you... Bună ziua tuturor. Sper din tot sufletul că mă auziți. Mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi astăzi în fața dumneavoastră. E o onoare pentru OCDE să fie invitată ca vorbitor. Subliniez că, din păcate, domnul Santamor uh, a avut o urgență și acesta e motivul pentru care intervin eu în numele domniilor, domniei sale. Eu sunt uh, șef de unitate uh, răspunzător de schimbul de informații la OCDE. O scurtă vedere de ansamblu cu privire la ce face OCDE în domeniul schimbului automat de informații. Uh, Înainte de a trece la informații concrete, cu siguranță dumneavoastră știți uh, ce facem noi cu schimbul de informații la cerere. A devenit ceea ce facem noi un standard internațional și avem un forum global cu 120 de membri. Axându-ne acum pe schimbul automatizat de informații, vreau să vă spun din capul locului că noi lucrăm foarte îndeaproape cu Uniunea Europeană pe aceste chestiuni. Uniunea Europeană uh, e prezentă la reuniunile noastre, e un lucru important, că între noi există coordonare strânsă, mai ales în ceea ce privește elaborarea de standarde tehnice. Avem formate compatibile pentru transfer și acest lucru reprezintă o trăsătură foarte importantă pentru ceea ce facem noi. În anul 2012 am avut un raport în ceea ce privește schimbul automatic de informații și statutul acestui tip de cooperare pentru, 2000, pentru reuniunea din Los Cabos. Cam acolo ne aflăm ne acum cu schimbul automatic de informații. Deja acesta există atât în Uniunea Europeană cât și în afara Uniunii Europene. Danemarca e un lider mondial în ceea ce privește acest schimb de informații cu uh, 75 uh, de state partenere. Dat fiind că importanța schimbului uh, automat de informații e din ce în ce mai mare, mai ales că trebuie să combatem frauda fiscală la nivel, la nivel offshore, depunem acum toate eforturile pentru a elabora un model securizat, standardizat pentru schimb de informații cu privire la conturile financiare. Un element cheie este faptul că noi vrem să avem un sistem global în așa fel încât um, infractorii să nu mai fie încurajați să se mute din punctul A în punctul uh, B. Um, la fel, uh, nu mai există și problema cu incompatibilitatea sistemelor și avem un sistem elaborat în așa fel încât să ținem cont și de rolul uh, statelor de reședință. Astfel putem să identificăm mai ușor pe infractori, aceștia nu se mai pot ascunde atât de ușor și acoperim o gamă largă de produse și investiții în așa fel încât uh, infractorii să nu mai pot să eludeze sistemul. Ministrii G20 și guvernatorii băncilor centrale s-au întâlnit în aprilie la Washington și ne-au întrebat pe noi, cei de la OCDE, Ehm, ce se întâmplă cu progresul ehm, înregistrat în obținerea de unor noi sisteme de schimb automatizat de informații. Președinția G8, de asemenea, ne-a solicitat un raport în ceea ce privește crearea unui sistem automatizat în context multilateral. Robert Stark a spus că Există un proiect pilot la care au aderat mai multe state din Uniunea Europeană. Noi, cei de la OCDE, suntem uh, foarte progresiști și vrem să respectăm termenele strânse de la G20, ne axăm în activitatea noastră pe un model FATCA de tip 1, adică IGA, dar ținem cont și de normele în vigoare, în așa fel încât să uh, nu uh, dedublăm eforturile. Avem o nouă reuniune în iunie, moment în care țările G20 și OCDE se vor reuni. Vrem să elaborăm împreună un sistem global care să țină cont de nevoile și pretențiile guvernelor din lume, dar în același timp să mm, fie un sistem eficient din punctul de vedere al costurilor pentru guverne, dar și pentru instituții financiare. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc uh, pentru atenția care mi-a fost acordată. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Îmi cer scuze că v-am, uh, uh, v-am rostit numele greșit. N-am știut că va fi altă persoană care va interveni. Acum dau cuvântul domnului Filip Kermod, director Digitax Sud de la Comisia Europeană, 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, eurodeputați, stimați colegi. Comisia este foarte mulțumită de faptul că uh, schimbul automat de uh, informații se bucură de sprijin tot mai larg. După cum știți, Uniunea Europeană a fost un pionier în recunoașterea valorii schimburilor automate de informații ca instrument uh, în mâna administrațiilor fiscale pentru a lupta împotriva uh, fraudei și evaziunii fiscale la nivel uh, frontalier transfrontalier. Statele membre au schimbat aceste informații automat din 2005 în conformitate cu directiva privind economiile europene. Această directivă împreună cu rețeaua sa de uh, acorduri internaționale uh, funcționează deja uh, de 8 ani. Sisteme IT au fost puse la punct pentru a permite ca aceste schimburi să aibă loc între statele membre pentru a uh, iar acest proces a fost îmbunătățit pe durata uh, acestor ani. Uh, de fapt, uh, Uh, directiva aceasta este uh, cea care guvernează cel mai uh, cuprinzător schimb automat de informații din lume. Mai mult, se schimbă informații în legătură cu cinci categorii de venituri și capital de la, se vor schimba de la 1 ianuarie 2015. Prin urmare, mesajul este că uh, procesul este unul continuu, iar uh, Comisia salută uh, solicitarea recentă a Consiliului European de a extinde acest schimb de informații la nivel european și la nivel global, iar aici am ascultat cu atenție comentariile făcute de reprezentantul Statelor Unite. Salutăm și inițiativa lansată de 5 state membre la început și susținută și de alte state membre pentru un proiect automat de schimb de informații. Asta arată foarte foarte clar că există acum un consens clar între statele membre că e nevoie să se facă progrese pe marginea acestui schimb automat de informații. Comisia acum intenționează ca în următoarele săptămâni să înainteze o propunere pentru a uh, consolida dispozițiile care vizează schimbul automat de informații în conformitate cu directiva care guvernează uh, schimbul administrativ de informații. Toate acestea în combinație cu directiva revizită pentru economiile europene uh, vor aduce beneficii până la sfârșitul anului și uh, vor spori sfera um, acoperită de uh, aceste schimburi automate de informații. Într-adevăr, dacă să ne gândim la totalul informațiilor schimbate, în unele cazuri cifrele sunt impresionante, dar contează și calitatea acestui sistem. Dacă ne gândim la acordurile pe care le conchid statele Uniunii Europene, uh, e clar că în ceea ce privește FATCA uh, va trebui să existe o cooperare strânsă între uh, statele membre. Iar aici există un risc uh, și anume că uh, dacă nu există o coordonare pentru acordurile bilaterale și multilaterale semnate de statele membre, s-ar putea să asistăm la uh, distorsiuni ale pieței interne. De aceea avem nevoie de o inițiativă vastă care să ne ofere un temei juridic european solid pentru schimbul automat de informații în Uniunea Europeană și asta ar duce la o abordare consecventă și coerentă, așa cum se întâmplă cu alte aranjamente europene în legătură cu schimbul de informații. La nivel uh, internațional, uh, Comisia susține eforturile făcute de G8, G20 și de OCDE pentru a promova schimbul automat de informații la nivel global și pentru a dezvolta o formă de uh, standard global ca atare. Uniunea Europeană a acumulat experiență extraordinară în acest domeniu al schimbului automat de informații, cum spuneam și anterior, pornind de la sistemele sale de schimb de informații automate care funcționează deja. Există anumite standarde europene și expertiză europeană care sunt luate în considerare atunci când se evaluează standarde mondiale care să fie compatibile cu standardele existente deja în acest domeniu. Iar aici uh, aș dori să reiau uh, aspectele menționate de uh, colegul care a reprezentat OCDE. E important să existe compatibilitate pentru a minimiza costurile pentru administrațiile fiscale și pentru operatorii economici. Aș dori să mai menționez și importanța de a ne axa pe elaborarea unor standarde mondiale împreună cu Statele Unite și OCDE-ul. Uh, E important să definim clar schimbul automat de informații, dar în aceeași măsură trebuie să ne asigurăm că mecanismele care sunt folosite cu toate le pot fi uh, compatibile. Deci uh, consider că dacă acționăm împreună putem ajunge la un sistem eficient care să fie gestionat uh, și operat bine de administrație fiscală și de operatori economici. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult. Dau cuvântul acum domnului Luis Lewis, Policy Advisor la Action Aid, membru al Eurodad. 5 minute. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă sunt deosebit de recunoscător că m-ați invitat să vă vorbesc uh, într-un moment crucial în lupta împotriva evaziunii fiscale. După cum am spus, lucrez pentru ActionAid, o organizație internațională. Operăm în 37 de state din lume care o poruncă Eurodad, o rețea europeană care se ocupă de aceste chestiuni. Probabil am avea mai multe de spus despre asta în a doua parte a audierii, rolul FATCA în promovarea acestor schimburi automate de informații la nivel mondial. De multă vreme ne-am militat pentru un standard de schimburi de informații care să presupună că toate statele se pot alătura sistemului și că paradisurile fiscale vor categoric se vor alătura sistemului. Sperăm că aceasta va duce la generalizarea unui schimb de astfel de informații ca normă standard la nivel european. Există și posibilitatea de asemenea de a include coroane, dependențele coroanei britanice și teritoriile de peste mări britanice aceste jurisdicții, unde foarte multe fonduri sunt ascunse, dacă s-ar alătura, ar marca un pas înainte considerabil. Există trei obstacole principale și vorbesc aici de punerea în aplicare a FATCA dincolo de frontierele Uniunii Europene și dincolo de frontierele statelor G20. Aceste lucruri sunt categoric cunoscute de cei care încearcă să generalizeze aceste standarde. În primul rând, acordurile FATCA americane, bilaterale și acest Big Five european se bazează pe autoritatea marilor economii, marilor state care încearcă să convingă paradisurile fiscale să respecte aceste norme. Însă, asta înseamnă că multe state sunt scăpate din vedere și există riscul ca acest schimb de informații să se oprească la frontierele Uniunii Europene. Pentru că nu există un interes foarte mare de a se recurge la presiune pentru a convinge și alte state să se alăture. Ne temem că se va crea astfel un sistem cu două componente în care statele în curs de dezvoltare nu vor intra practic pe deplin în această rețea de schimb de informații. Considerăm prin urmare că este important să se aibă în vedere nu doar acest Big Five și generalizarea sa la nivelul Uniunii Europene, ci că ar trebui să se aibă în vedere și participarea altor state terțe, inclusiv state în curs de dezvoltare. În al doilea rând, dacă se dorește într-adevăr o platformă globală, atunci standardele inițiale trebuie să ofere statelor în curs de dezvoltare acces la aceste informații fără povara reciprocității din primă instanță multe astfel de țări nu au capacitatea logistică de a reciproca și de a retransmite informații la rândul lor. Trebuie să acceptăm această asimetrie. Există precedente, se face în materie de comerț. Este un principiu practic încetățenit. Sigur, dacă vrem să împiedicăm apariția unor noi paradisuri fiscale, astfel de asimetrii trebuie să fie condiționate în timp, categoric. De asemenea, consolidarea capacităților disponibile cu ajutorul asistenței externe va trebui de asemenea să avută în vedere, tocmai pentru a permite eliminarea treptată a acestor asimetrii și de a permite statelor în curs de dezvoltare să devină protagoniști pe deplin a acestui sistem. În al treilea rând, Sigur, schimbul de astfel de informații categoric ar aduce beneficii clare pentru multe state în curs de dezvoltare. Însă există un alt tip de schimb de informații care este valoros pentru aceste țări și nu trebuie să fie scăpat din vedere. Vorbim aici de schimburi de dosare precise privind anumite informații fiscale dintr-un anumit audit, privind un anumit client un astfel de schimb ar putea declanșa, de exemplu, auditări simultane sau paralele. O astfel de cooperare internațională poate aduce rezultate remarcabile. Există un precedent, de exemplu, o convenție de schimb reciproc de informații între mai multe state, însă niciun paradis fiscal nu a făcut-o până acum. considerăm că trebuie să ne asigurăm că această, acest galop spre o fatca globală nu ajunge să distrugă oarecum lucrurile bune care există deja și mă refer la astfel de acorduri. Vă mulțumesc, mulțumim și noi, domnule Lewis, și acum dăm cuvântul doamnei Marie Roswald președintă Comisiei Fiscale a Federației Băncilor Europene. Aveți 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, în primul rând, în numele EBF, aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat la această audiere, oferindu-ne posibilitatea de a ne exprima opinia pe acest subiect important. Când FATCA a trecut prin procesul legislativ american, băncile europene și alte instituții financiare au uh, realiz- și-au dat seama rapid care sunt implicațiile acestei inițiative americane. Dintr-o perspectivă democratică și juridică, abordarea unilaterală a Statelor Unite a fost extrem de criticată. Cum se poate ca o țară să-și impună legea în fața altor țări fără nici o, o dezbatere? Pentru Uniunea Europeană, procesul democratic impune un acord democratic, ideal bazându-se pe standardele OCDE. De la bun început, Federația Bancară Europeană, care reprezintă mai bine de 4500 de bănci în Europa, a oferit băncilor membre un forum de discuție eh, pentru subiectul FATCA am implicat și trezoreria americană și IRS-ul pentru a, ca astfel să obținem consilierea necesară. Repede ne-am dat seama că transferul de informații personale către autoritățile de impozitare americane ar intra în conflict cu legile domestice și europene. Am uh, ajuns astăzi uh, la momentul semnării acordurilor bilaterale, IGAs dar, după cum bine știți, mai puțin de 10 au fost semnate până la ora actuală și există un cadru de implementare uh, și un calendar și din acest motiv noi suntem îngrijorați de ritmul lent al uh, progresului. Există un model standard și instituțiile financiare potrivit acestui model trebuie să aibă sistemul gata implementat până la finele lui decembrie în acest an. Dar nu cunoaștem detalii cu privire la ce trebuie implementat, așa că FATCA, la ora actuală, reprezintă uh, cea mai mare provocare de implementare pentru băncile europene și considerăm într-adevăr că acest calendar trebuie prelungit pentru ca băncile europene să aibă timp să se conformeze. Există modelul 1 și modelul 2 și tendința este ca statele membre să adere la modelul 1, ceea ce înseamnă că vom oferi informațiile direct uh, autorităților de impozitare și nu IRS-ului. Uh, după care uh, va exista un transfer către autoritățile americane. Sperăm că pe viitor schimbul automatizat de informații să se îmbunătățească. Dintr-o perspectivă administrativă, implementarea FATCA pe modelul 1 cere băncilor să respecte două cerințe de bază. Mai întâi trebuie găsiți uh, acei clienți care au uh, adrese, numere de telefon uh, și, în SUA și transferuri constante către SUA. În al doilea rând, trebuie un proces constant de onboarding pentru a identifica exact care sunt acei resortisanți americani care devin clienți uh, la o anumită bancă. Să avem un sistem în așa fel încât să identificăm cu ușurință o modificare în dosarul personal al clientului. E o mare provocare pentru instituțiile financiare și, într-adevăr, ar trebui să investim multă muncă în proiecte de anvergură ar trebui să ne schimbăm sistemele informatice și să includem noi funcții în sistemele existente. Ne-am gândit că băncile au un singur sistem care cuprinde cumva toată relația cu clienții, dar rare ori se întâmplă asta. Dintr-o perspectivă juridică, menționăm următoarele îngrijorări și experiențe. În Uniunea Europeană, băncile au deja sisteme care permit respectarea uh, directivei cu privire la uh, impozitare. Mai bine de, de 3,7 uh, de dosare au uh, fost supuse transferului în 2010. Din nou, în anul 2010, Există un schimb de 3,4 milioane de uh, dosare în baza acestei noi directive. Trebuie să ținem cont de faptul că um, avem o legislație și aceasta trebuie respectată în momentul în care introducem noi standarde. Nu are rost să venim din start cu noi acte normative, ci trebuie să veghem la respectarea actelor normative în vigoare înainte, pentru a nu dedubla efortul. Orice viitor acord FACTA trebuie să fie unul perfect uh, uh, clar din punct de vedere juridic. În al doilea rând, vreau să mă refer la raportul cost-beneficiu. Um, cei din domeniul strategiei poate că într-adevăr vor să, schimb, să îmbunătățească și să uh, sporească schimbul de informații între țări. Dar e necesar să existe și o evaluare a acestor informații. Menționam schimbul de date pentru 2010. Cam uh, la acest nivel ne situăm la ora actuală. La final vreau să sugerez că la nivel strategic trebuie să se reflecteze la principiile de bază care trebuie să guverneze schimbul de informații. De exemplu, să avem o abordare bazată pe risc. Dacă guvernele uh, aleg calea FATCA, atunci volumul de informații uh, vor, va crește. Poate că acest uh, lucru convine strategiștilor, însă până la urmă problema este că informația cu adevărat utilă se înneacă în această avalanșă de uh, transfer de informație, uh, transfer automatizat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și eu, spune președintele, și acum începem dezbaterea cu membrii comisiei. Raportorul uh, PPE, doamna Pieticainen, intervine mai întâi. Thank you. <clears throat> Mulțumesc. În nume propriu, aș dori să vă mulțumesc uh, dumneavoastră experților în legătură cu uh, opiniile dumneavoastră foarte valoroase. Cred că, într-adevăr, ajungem uh, la momentul în care nu vorbim doar uh, despre o mai bună administrare fiscală, ci facem anumite luăm anumite măsuri concrete. Sunt anumite chestiuni care apar cruciale de pe urma discuțiilor pe care le-am purtat aici în Parlament. Aș dori la un moment dat uh, să reflectați puțin uh, dumneavoastră experți în legătură cu câteva dintre aceste subiecte. Aș dori să încep uh, de unde a conchis antevorbitoarea mea, un aspect practic la care v-ați referit mulți dintre dumneavoastră și anume compatibilitatea. Cred că a sosit momentul uh, ca în Uniunea Europeană și în Statele uh, Unite, de asemenea și la nivelul OCDE, să ne unim eforturile pentru ca uh, să ne unim toate aceste concepte, toate aceste principii care trebuie aplicate uniform peste tot în lume, cel puțin pornind de la uh, baza directivei pentru impozitarea economiilor din Europa. Uh, și uh, să nu uităm aici, evident, FATCA din Statele Unite. Am discutat pe larg schimbul automat de informații până în acest moment, însă cum ne asigurăm că toate veniturile din toate sursele și din partea tuturor uh, uh, contribuabilor sunt uh, aduse la cunoștința autorităților fiscale. Un aspect care nu a fost menționat deocamdată aici a fost procesul care este în curs în Uniunea Europeană chestiune care se discută de altfel la nivel internațional. Avem nevoie de uh, un număr uh, de identificare fiscală a contribuabililor care să fie armonizat uh, în uh, lume. Asta pentru companii și pentru persoane fizice. Asta ar facilita viața actorilor implicați, a autorităților fiscale, a contribuabililor um, și a autorităților de control. Aș dori să mai aduc în discuție și altceva pe lângă schimbul automat de informații și anume nevoia de a avea o protecție a datelor la nivel înalt uh, și de asemenea un nivel înalt uh, de protecție a drepturilor contribuabililor. Un al treilea aspect pe care aș dori să-l aduc în discuție este cel care vizează cel al acțiunilor pe care le-a solicitat Parlamentul în uh, raportul său. Mai întâi, uh, important este să ne punem de acord la nivel uh, global asupra unor schimburi limitate de informații în legătură cu auditarea și um, normele care guvernează auditarea și contabilitatea. Evident, vom aplica ca uh, companiilor principiul uh, fă public ceea ce uh, plătești. Asta ne-ar ajuta la strângerea de venituri fiscale. Un al patrulea aspect ar fi solicitarea de a găsi uh, o definiție comună pentru paradisurile uh, fiscale și uh, încercarea de a se elabora orientări OCDE cu privire la paradisurile fiscale pentru ca lupta cu acesta să fie mai eficientă. La nivel mondial ar trebui să uh, restrângem uh, sursele publice de finanțare, achizițiile publice sau subvențiile pentru companiile care își transferă banii în paradisuri uh, fiscale, odată ce reușim să definim paradisurile fiscale. O definiție ne-ar permite, de asemenea, să fim mai uh, competenți în a acționa în cazurile uh, grave atunci când ne-am putea gândi la retragerea licențelor bancare pentru acele bănci care desfășoară operațiuni pentru statele descrise ca fiind paradisuri uh, fiscale. Iar ultimul meu comentariu se leagă de acțiunile coordonate care uh, trebuie să ducă la o luptă împotriva spălării de bani. Cred că ar fi minunat dacă la nivel uh, global le am pune de acord cel puțin de cele două părți ale Atlanticului cu privire la fenomenele care pot uh, fi considerate spălare de bani sau evaziune fiscală, pentru că acestea să fie sancționate în consecință. Vă mulțumesc, domnul președinte. Mulțumim, doamnă Pieticainen. Uh, dau cuvântul unei prime runde de uh, vorbitori care reprezintă toate grupurile politice, după care revenim la experții noștri, iar apoi trecem la ceilalți membri de pe listă. Din partea socialiștilor dau acum cuvântul doamnei Elisa Ferreira. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Eu uh, nu sunt uh, raportor. Doamna Cleva Checuș va vorbi mai târziu, dar aș dori să vă mulțumesc pentru prezentare. Am câteva întrebări. Prima dintre acestea se leagă de strategia care vizează jurisdicțiile necooperante. Pentru că dacă schimbăm Uh, informații doar în, între state care fac parte dintr-un grup mic, atunci uh, practic nu avem de-a face cu o strategie, iar mișcarea noastră comună de a bloca operațiunile uh, paradisurilor fiscale și jurisdicțiilor necooperante nu va duce nicăieri, pentru că vom penaliza până la urmă partea mai transparentă a societății noastre, lăsând deoparte tranzacțiile mai opace. Uh, prin urmare, la nivelul OCDE sau la nivelul G20, care este strategia exact? Și cum va putea pune presiune Uniunea Europeană uh, pe alte jurisdicții, de exemplu Statele Unite, pentru a putea deschide complet acest sistem al transparenței și cooperării. Toate acestea reținând faptul că o listă neagră, cum a fost propusă inițial de OCDE, a fost uh, redactată um, după aceea și uh, schimbată fără a se lua în considerare recomandările făcute de OCDE. Cea de-a doua întrebare a mea vizează intervenția domnului Kermod ca um, director al Digitax Sud. Vreau să spun că e important să înțelegem de ce nu se poate sau nu s-a putut până acum <clears throat> să recunoaștem faptul că riscăm uh, să împărțim Uniunea Europeană prin acorduri bilaterale câtă vreme uh, schimbul de informații la nivel intern ar trebui să fie mai puternic decât uh, cel extern. Uniunea Europeană ar putea conchide un acord internațional uh, pentru întreaga Uniune Europeană cu Statele Unite pe baza articolul 218 din tratat. Oare acest acord nu ar putea fi mai eficient pentru a garanta că tot ceea ce ne dorim se realizează? Iar apoi, ultima mea întrebare, din nou, e o întrebare adresată comisiei și vizează detaliile și calendarul exact pentru propunerile pe care le-ați anunțat, mai ales uh, directiva uh, revizuită în legătură cu cooperarea administrativă sau uh, directiva cu privire la impozitarea economiilor, care este calendarul precis. Iar ultima mea întrebare vizează similaritățile de standarde de contabilitate care vor fi esențiale pentru o abordare mai precisă în ceea ce privește percepția publicului larg la nivel mondial cu privire la aceste uh, texte pe care le elaborăm. Vă mulțumesc. Domnul președinte, mulțumim. Doamnă Ferreira, în numele ALDE dăm cuvântul lui Sofie Inveld. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să redirecționez, prin să reconcentrez această dezbatere, pentru că audierea asta are loc oarecum la solicitarea mea. Luni de zile am tot cerut o astfel de audiere. Nu era vorba de lupta împotriva fiscale, și a paradisurilor fiscale în general, pentru că această dezbatere generală există deja, există un consens larg că trebuie să luptăm împotriva evaziunii fiscale, pentru că este imorală, însă aici era vorba de FATCA, o lege străină care se aplică direct pe teritoriul uh, Uniunii Europene și se aplică direct cetățenilor europeni. Să spunem lucrurile pe nume. Aici nu e vorba doar de cetățenii americani, e vorba și de cetățenii europeni care sunt afectați. Dacă un european e căsătorit cu un cetățean american care are naționalitate dublă, copiilor, cei care desfășoară relații de afaceri cu Statele Unite, care uh, Uh, uh, stau ceva vreme în Statele Unite făcând cercetare și așa mai departe. E o lege care afectează nu doar americani, ci și europeni. Și am întrebat în Parlament, o să fim la, am fi la fel de delăsător dacă și guvernul rus va face același lucru, dacă și guvernul chinez ar face același lucru. Nu suntem oare noi stăpânii propriului proces legislativ? Cred că ar trebui să avem o poziție mai critică și să nu semnăm orbește în josul paginii am putea să avem să elaborăm și noi o politică perfect similară cu FATCA, foarte bine, dar e vorba să mergem prin procedura democratică. E vorba să lăsăm, parlamentului, să lăsăm Parlamentul să-și facă meseria și să apărăm interesele cetățenilor noștri. De acolo să pornim. Aici aș dori să readuc dezbaterea, și anume aplicarea extrateritorială a unei legi străine pe teritoriul Uniunii Europene. Mă bucur că participă la acest schimb OECD-ul și administrația americană prin conexiunea video, o utilizare excelentă a tehnologiei moderne. Însă este o ocazie ratată pentru că am sugerat să fie invitat și aici supervizorul pentru sistemul de protecție a datelor. Uh, e păcat pentru că chestiunea protecției datelor e foarte, foarte importantă. Aici ar trebui ca această autoritate să fie consultată totdeauna când discutăm viitoare politici europene de acest tip, fie când e vorba de acorduri transatlantice, bilaterale între statele membre și Statele Unite, fie că e vorba de acorduri între Uniunea Europeană ca atare și Statele Unite, această agenție de supervizare și de asigurarea uh, uh, siguranței datelor va trebui să fie consultată. Sigur, cu toții vrem să combatem uh, frauda, uh, evaziunea fiscală, nicio problemă. Dar dacă suntem democrați, nu putem să introducem politici pe ușa din dos. Uh, secretul politic nu e mai bun decât secretul financiar. N-ar trebui să îmbrățișăm astfel de, de proceduri. De 14 luni rog Comisia să ne dea acces la documente referitoare la discuțiile care au avut loc între Comisia Europeană și Statele Unite. Pentru că, sincer, de anul trecut, de la început, de când am înaintat cererea, comisia mi-a spus, a, păi n-am discutat mare lucru cu americanii, chestiunea asta nu ne interesează pe noi foarte mult, nu e de competența noastră, ține de statele membre, fiscalitatea, impozitarea. Nu. Dar când am cerut documentele, oficial, am aflat că de fapt sunt mii de documente puținele documente care mi-au fost date erau cenzurate. Se vedea numărul de pagină și nimic altceva. Nu, nu puteam să vedem nici măcar cine era corespondentul american, ce se discuta, că sunt scrisori trimise către vreo autoritate din Statele Unite, nu știm cine, pentru că Comisia nu vrea să ne spună cine, unde se discut, discută un acord transatlantic pe marginea protecției datelor. Deci, Stimate reprezentată al Comisiei, dacă lucrurile sunt așa de minunate, vă rog, astăzi dați-ne acces de plin la documente. Dacă spuneți că ce ați făcut este perfect justificat, atunci vă rog să dezvăluiți toate aceste informații. Vreți ca cetățenii să vă ofere toate datele cu caracter personal, atunci și cetățenii au dreptul să știe ce ați discutat. Încă o dată, dacă dăm legi împotriva evaziunii fiscale, trebuie să dăm legi într-o manieră transparentă, deschisă și democratică, respectându-se procedura parlamentară. Și le spun și colegilor, și noi trebuie să ne facem datoria, nu semnăm doar în josul paginii. Cum spuneam deja, încă câteva chestiuni. Reciprocitatea. Se vorbește de reciprocitate. Aș vrea să știu ce înseamnă în practică această reciprocitate. Chiar este reciprocitate? În alte domenii, când am avut acordul transatlantice, tot apare cuvântul magic reciprocitate, dar în practică nu există. Aș vrea să știu cum funcționează. În ceea ce privește aceste acorduri internaționale, dincolo de faptul că doar câteva state au semnat aceste acorduri care încă n-au intrat în vigoare, sincer, dacă ne uităm la ele, nu rezolvă problema o mută în altă parte. Povara e pur și simplu transferată de pe umerii instituțiilor financiare, ceea ce e bine, că de ce le-am împovărat pe ele cu uh, uh transferul de date într-o manieră ilegală, nu? Însă, faptul că există acorduri între guvernul american și alte state membre nu, nu înseamnă că transferul acestei informații e legal am văzut o notă internă a Comisiei Europene în care serviciile Comisiei recunoșteau faptul că transferul de date este o încălcare a legislației europene în vigoare. Și atunci, de ce nu ne-a prezentat Comisia această chestiune? De ce nu discutăm acest lucru? Pentru că vrem să existe schimb de informații, da, nicio problemă, vrem să luptăm împotriva evaziunii fiscale, dar într-un cadru adecvat, într-un cadru legal, respectându pe deplin drepturile cetățenilor și cetățenii trebuie la să știe care le sunt drepturile. Deci aceste acorduri nu sunt soluția la problemă și încă o dată propun acestei comisii să solicităm oficial ca autoritatea europeană să analizeze aceste acorduri și să ne dea un aviz dacă respectă regimul datelor personale. Dacă e să fie acorduri, trebuie să fie un acord transatlantic între Uniunea Europeană și Statele Unite. Nu avem nevoie de un acord asimetric, bilateral, cu tot felul de portiție. Nu. Și de asemenea, vrem un mandat clar pentru Comisia Europeană. Două țări și-au înaintat deja veto-ul și asta creează condițiile pentru un mandat adecvat. suntem în faptul că se aplică legile unor state terțe pe teritoriul nostru. Asta ne arată cât de slabă este Uniunea Europeană. Noi suntem de vină pentru că n-am fost în stare să ne adoptăm propriile politici. Probabil fapt că e o chestie minunată, un model remarcabil. Probabil Statele Unite au ceva minunat. Nu știu, va trebui să examinăm textul FATCA, dar e o chestie de principiu. Dacă vine Putin aici și spune și eu am o fatcă rusească scrisă cu caractere chirilice, ce o să facem? O luăm în brațe, o semnăm, dacă vin chinezii la fel, semnăm și documentul lor? Cred că nu. Vă spun, procedura democratică este la fel de importantă ca și fondul chestiunii. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi, doamne Indveld o observație, protecția datelor nu ține de mandatul acestei comisii, ci ține de libe. Așa că nu putem să... Îmi cer scuze, aici e o audiere, nu e procedură legislativă. Putem să invităm pe cineva care avea ceva de spus și transferul de date este un element extrem de important în cadrul acestui schimb de informații. Deci vrem să avem un aranjament perfect, clar, și acceptabil din punct de vedere juridic. Contribuția aceea era esențială. Sunt de acord cu dumneavoastră, colegii mei, știu că este important să subliniem însă că comisia noastră nu are competențe în materie de protecție a datelor. Dau cuvântul domnului Giggle, numele verzilor. Participation and also the participation uh, uh, from the other side. Mulțumesc. Mulțumesc pentru uh, cei care, pentru prezentările făcute. Mulțumesc celor uh, de cealaltă parte a Atlanticului. E un moment important să discutăm acest subiect. Sunt de acord cu Sofie Intveld că Uniunea Europeană a fost destul de refractară în ceea ce privește contracararea evaziunii fiscale, nu a venit cu soluții credibile, dar nici OCD-ul nu a excelat, tot din cauza principiului consensului în acest domeniu. Așa că în ambele instituții am uh, avut state care s-au opus și care au format uh, uh, o minoritate de blocare, iar acum SUA și-a schimbat strategia. Nu mai așteaptă um, acordurile internaționale sau cel puțin nu mai așteaptă după aceea care nu reușește să ajungă la un acord, ci oferă condiții uh, furnizorilor de servicii financiare pentru cooperare. E o schimbare a strategiei care, iată, oferă acum posibilitatea de a avea un progres real și în Europa. În loc să dăm vina pe prietenii noștri americani, ar trebui să spunem mulțumim America pentru asta. Um, datorită acestui factor extern, în sfârșit ne mișcăm și noi. Sigur că situația offshore ne-a ajutat, dar la fel se întâmplă și cu Austria și cu Luxemburgul. Pentru că americanii au făcut presiune și noi am reacționat. E interesant să vedem că unii dintre cei care se opun măsurilor transnaționale împotriva evaziunii fiscale sunt acum exact cei care spun că avem nevoie de un acord al celor 27 cu SUA și nu acorduri de natură plurilaterală. Și așa au fost readuși uh, la masa negocierilor uh, cei care uh, fuseseră uh, trecuți cu vederea de către americani, cei care inițial manifestaseră vetoul. Vom ajunge la un acord puternic al UE27 dacă, într-adevăr, îi vom determina pe cei 5 uh, plus alți câțiva să treacă la acțiune. Sunt de acord cu ce a întrebat Sophie Intveld. E o problemă foarte serioasă. Trebuie să existe un proces de follow-up, să vedem ce se întâmplă cu abordarea de bază pe care a avut-o SUA cu FATCA. Eu am studiat istoria luptei împotriva evaziunii fiscale. O luptă care a început prin anii 20 cu Liga Națiunilor. De atunci de tot zbatem pe câmpul de luptă în Uniunea Europeană nu am progresat foarte mult până acum. Așa că, Sofie, aș vrea să te văd la fel de uh, implicată și pasionată și pe evaziunea fiscală, la fel cum ești pe protecția datelor. Dacă atingem un echilibru, atunci cu toții vom ajunge la un acord. Și acum, acum trec la întrebările concrete. Întrebările mele așadar. Întrebări către colegii mei americani. Abordarea din FATCA nu a fost publicată pe deplin. Sophie Intveld uh, întreba ce se întâmplă cu reciprocitatea. Vreau să știu dacă veți permite reciprocitate de plină în momentul în care e, se ajunge la cooperarea cu Delaware și alte state americane. Practic poți să deschizi întreprinderi fără să publici clar cine uh, e proprietarul întreprinderii în sine. Va permite uh, SUA transmiterea de asemenea de informații? Și acum o întrebare către Federația Bancară Europeană. M-a surprins declarația dumneavoastră când ați spus că există considerente uh, juridice puternice. Membrii Federației dumneavoastră au uh, fost lideri în statele membre, în unele, statele mem în unele state membre, în momentul în care uh, a trebuit apărat sistemul automatizat de schimb de informații. Nu am auzit nicio declarație publică din partea organizației dumneavoastră uh, de împăcare cu acest trecut. De dragul credibilității dumneavoastră, v-aș ruga să clarificați situația să spuneți dacă există vreo asociere în uh, organizația dumneavoastră în trecut sau în prezent cu privire la sprijinul uh, activ acordat de membrii dumneavoastră acțiunilor de evaziune fiscală. Către OCD acum, ce impune exact această nouă abordare de schimb automat, automat de uh, informații și ce se întâmplă cu schimbul la cerere? veți renunța la această abordare și veți spune că uh, schimbul la cerere nu a generat niciun rezultat în ultimii ani și că trebuie, prin urmare, să schimbăm abordarea și să avem un schimb automat? Către Comisie, care este calendarul cu negocierile cu terțele state? Și care este concret rolul dumneavoastră în sprijinirea celor cinci state care negociază acum proiectul pilot. E o relație pe care eu nu o înțeleg pe deplin. Mulțumim foarte mult, domnule Gigold. În numele ECR, domnul Strejje care cuvântul. Mulțumesc. Discursul meu nu va fi atât de plin de emoție ca al doamnei Intveld, dar să știți că Înțeleg și sunt de acord cu mare parte din afirmațiile colegei mele. Vă asigur că China nu se va prezenta cu niciun fel de fatcă chinezească în viitorul uh, apropiat. Mulțumesc tuturor invitațiilor pentru prezentări. Doamna Roswald, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Poziția prezentată de dumneavoastră e una pe care o iau foarte în serios, mai ales cele două comentarii din concluzia dumneavoastră. am interpretat lucrurile ca un fel de avertisment către forța de legiferare și apreciez mesajul acesta. Și acum, întrebări concrete. FATCA o fi un proiect bine intenționat care, chiar ar, care ar putea însă să se transforme într-un monstru și într-un adevărat obstacol în calea activităților economice transfrontaliere. Poate că cineva de la comisie ne poate oferi o clarificare și îmi poate răspunde și mie la întrebare. Înțeleg care e scopul, dar ar trebui să ne gândim și la creșterea și activitatea economică. Acestea din urmă nu ar trebui periclitate de un proiect precum FATCA. FATCA, într-adevăr, ar putea spori birocrația și acest lucru întotdeauna impune costuri noi. Doamnă Rosval, poate că dumneavoastră ne oferiți mai multe detalii cu privire la acest ultim subiect. Iarăși sunt de acord cu uh, îngrijorările doamnei Intveld față de protecția datelor cu caracter personal. Sunt total de partea dumneavoastră, doamnă Intveld. Poate că domnul Kermod de la Digitax Sud are ceva de spus și despre acest subiect. Și acum o ultimă întrebare. Care e poziția ministrilor de finanțe la ECOFIN? Au, des, au dezbătut această propunere? Și dacă da, care e poziția formulată? Mulțumesc pentru atenție. Mm. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Strejec. Acum are cuvântul domnul Stac prin videoconferință, fiind rugat să răspundă comentariilor făcute de colegi. Mr. Stack, I don't know. Domnul Stack, mă auziți? Nu știu dacă nu cumva a plecat domnul Stack. Între timp dau cuvântul domnului Frost care, din păcate, nu e nici dânsul disponibil. Can you listen to us? Mr. Stack? Domnule Stack, ne auziți? Aș dori să vă dau acum cuvântul pentru a face comentarii pe marginea celor spuse de colegii mei. Da, îmi pare rău s-a pierdut legătura în ultimele minute, însă, dar cred că am uh, putut uh, înregistra majoritatea informațiilor pe care le-am uh, auzit. În ceea ce privește rapiditatea implementării FATCA, după cum s-a spus, discutăm acum cu cele 75 de jurisdicții, însă reprezentanților Federației Bancare Europeane le-am putea sugera să lucreze cu propriile state pentru ca guvernele lor să poată discuta cu noi, pentru că altfel progresul rapid nu poate fi atins. Se pare că mai avem și o problemă video, spune domnul Stac. Nu, spune domnul președinte, vă auzim perfect. În privința rapidității, aș dori să spun că prima raportare a informațiilor Uh, va avea loc în septembrie 2015. Lucrăm de aproape cu state și cu instituții financiare. Prin urmare, încercăm să facem totul cât se poate de eficient. Apoi, în al doilea rând, aș dori să mă refer la problema implicării jurisdicțiilor uh, de la nivel mondial, pentru că această problemă să treacă din, de la jurisdicțiile uh, care se conformează la cele care nu se conformează. Pentru a putea implementa această abordare, Statele Unite uh, a implicat, uh, au implicat piețele din aceeași jurisdicție. Adică dacă cineva dorește să investească pe piețele americane în conformitate cu legile noastre, atunci trebuie să existe un acord uh, cu statul de uh, reședință al investitorului pentru a putea uh, noi contoriza ce se întâmplă uh, cu conturile din respectiva jurisdicție. Prin urmare, invităm alte jurisdicții să vină să discute cu uh, noi. Până la urmă, vom semna acordul de uh, jurisdicție. Și apoi, în legătură cu ultimul comentariu pe care l-am făcut, consider că uh, Um, membrii prezenți astăzi și participanții înțeleg faptul că Statele Unite uh, riscă propriile piețe impunând fatca. Așadar, dacă doriți să, să continuați să uh, investiți pe piețe americane, uh, noi vă rugăm să încercați să luați și dumneavoastră uh, anumite măsuri în ceea ce privește evaziunea fiscală. Știm că evaziunea fiscală atinge toate statele din lume, mai ales acum în vremuri de austeritate. Când acești oameni nu-și plătesc impozitele, uh, povara uh, pe uh, contribuabilii cinstiți este una foarte mare. Noi am procedat într-o manieră care practic spune sunte, suntem gata să vă primim în sistemul nostru financiar dacă sunteți gata să semnați un acord bilateral cu noi. Apoi, noi suntem de acord să facem schimb de informații pentru a asigura reciprocitatea în legătură cu veniturile pe care le uh, uh, colectăm noi, venituri care sunt uh, consistente, cu sume mai mari chiar decât cele pe care le solicită FATCA în ceea ce privește schimbul de informații în conformitate cu propria noastră uh, lege, dăm uh, informații similare cu cele pe care le primim din partea altor jurisdicții. Am putea integra uh, o dispoziție care să permite instituțiilor financiare din Statele Unite să facă acest schimb echivalent, chiar dacă sistemul nostru este diferit de unul parlamentar. Legea va trebui să treacă prin Congres, însă suntem angajați în acest demers odată ce uh, vom avea aceste schimburi de informații, noi uh, ne vom aștepta ca uh, propriile noastre instituții financiare să raporteze situații către anumite jurisdicții exact de același fel precum cele pe care le solicităm noi raportate de către alte jurisdicții. Vă mulțumim, domnule Stark. Acum aș dori să dau cuvântul domnului Pruros din partea uh, OCDE. Uh, sunteți uh, gata să vorbiți cu noi? Se pare că am pierdut legătura, prin urmare dau cuvântul domnului Kermod și eventual mai târziu revenim la reprezentantul OCDE. Deci, domnul Kermod aveți cuvântul. Understood to be questions that were either direct Aș dori să încerc să răspund la ceea ce mi s-a părut că mă vizează pe mine ca reprezentant al Comisiei. Aș începe cu ideea compatibilității între diferitele sisteme. A fost una dintre primele întrebări care s-a pus. Care e compatibilitatea dintre aceste sisteme, sisteme de schimb automat de informații? Uh, este o chestiune importantă, într-adevăr, iar sistemele fiscale diferă de la un stat la altul și atunci trebuie să fim foarte atenți la acest aspect. De exemplu, informațiile de care au nevoie Statele Unite se referă la o categorie diferită de persoane decât uh, cele cu care lucrăm în Europa, categoric cum ar fi cetățenie, rezidență și așa mai departe. S-a mai pus o întrebare în legătură cu numărul de identificare contribuabilului. Comisia se ocupă și de această chestiune. Știți că la sfârșitul anului trecut, cu planul de măsuri de atunci, s-a deschis uh, acest program numere internet care să ajute la identificarea anumitor persoane Încercăm astfel să consolidăm baza de funcționare a sistemului automat de schimb de informații. Ideea modificării directivei privind norme de contabilitate a fost menționată aici. Știți că domnul comisar Barnier a spus că acest aspect este unul prioritar pentru dânsul după concluziile Consiliului de săptămâna trecută, așa că ne putem aștepta destul de curând să avem ceva pe această temă. O întrebare se referă la calendarul privind această propunere și celelalte modificări promise anterior în ceea ce privește cooperarea administrativă și directiva de resurse. Sperăm să avem o propunere în săptămânile ce urmează. Nu e o chestiune de luni, e o chestiune de săptămâni și probabil în iunie se va întâmpla asta practicile contabile probabil vor fi tratate în același regim prioritar. Chestiunea protecției datelor, a fost menționată în termeni mai generale aici, este o problemă care ne preocupă evident, care a fost prezentă la toate discuțiile pe care le-am purtat de-a lungul anilor. Însă am să încerc să revin asta atunci când am să-i răspund doamnei world, într-un context mai larg. S-a vorbit despre riscul acordurilor bilaterale și de dificultățile potențiale cauzate de acestea. Sigur, la nivel, în Uniunea Europeană nu vrem să avem așa ceva și de aceea propunem acum ca rapid să trecem la o modificare a cadrului de asistență reciprocă, tocmai pentru a avea un cadru general european, pentru a nu avea un număr mare de acorduri individuale între statele membre și țări terțe. Pentru că statele membre încearcă să răspundă la aplicarea acestei clauze națiunii cele mai favorizate. Uh, și astfel ajung să acorde unor țări terți un tratament preferențial pe care nu-l acordă nici măcar altor state membre alături de Uniunea Europeană. De asemenea, s-a pus o întrebare dacă n-ar trebui să avem un singur tratat între Uniunea Europeană și Statele Unite sau între Uniunea Europeană și alte țări terțe. Ar fi foarte bine, într-adevăr, să avem un tratat în spatele căruia se află întreaga forță a Uniunii Europene. Avem așa ceva cu Elveția, de exemplu. Însă acesta nu prinde schimbul automat de informații, cel puțin nu încă. Este într-adevăr o posibilitate interesantă aici, dar dificultatea este următoare. La momentul la care s-a avansat pentru prima dată FATCA, acesta nu era avut în vedere ca un sistem de schimb de informații. Ea a fost avansată ca o dispoziție de drept americană menită a asigura plata taxelor de către contribuabili americani. Nu avem nicio problemă cu principiul în spatele acestea, nu avem nicio problemă cu ideea de a ajuta alte autorități fiscale. Însă, în discuțiile pe care le-am avut cu trezoreria americană, cu statele membre, cu reprezentanții sectorului bancar, scopul nostru de la început a fost, în absența unui mandat clar, a fost să ne asigurăm că mecanismele pe care le doresc americanii vor deveni practic o formă de schimb de informații între autoritățile fiscale bazate pe principiile pe care noi le considerăm a fi cele mai adecvate pentru schimburi de informații între entități care cooperează una cu cealaltă și de asemenea dorim să ne asigurăm că chestiunile de protecție a datelor vor fi integrate în tratatele existente. Ne îngrijoră faptul că modelul original FATCA, acel model 2, nu ar putea fi adecvat pentru a defini cooperarea între părți care au încredere una în cealaltă. Era important pentru a proteja drepturile instituțiilor noastre financiare și a indivizilor, ale căror date urmau să fie raportate. Reciprocitatea, ce înseamnă? Pentru noi, în contextul directivei economii, înseamnă că trebuie să dai celuilalt ce ți se dă. Și l-am ascultat pe colegul american intenția lor este foarte importantă. Dacă vrem un standard global, e un standard care se bazează pe o relație reciprocă. Pentru că e un schimb care slujește intereselor ambelor părți. Și vin acum la chestiunea ridicată doamna Indevel, transparență și acces la documente. Nu pot să vă dau un răspuns oficial, pentru că solicitarea noastră este către secretarul general al Comisiei, nu către mine. Însă, pot să vă spun că n-am încercat să ascundem ce am făcut. În discuțiile pe care le-am avut cu Statele Unite și cu unele state membre, toate statele membre, de fapt, într-un moment sau altul, noi am încercat să ne asigurăm că vom ajunge la un rezultat bun, pornind de acolo de unde am plecat. Am discutat și chestiunea protecției datelor a fost clar pentru noi care ar fi probleme potențiale aici. Am spus tuturor statelor membre că există anumite restricții care trebuie aplicate. Foarte clar am subliniat nevoia pentru un temei juridic intern, pentru colectarea acestor informații. Am spus foarte clar că e nevoie de informații proporționale, drept la acces, litigii chestiuni care, în opinia noastră, se integrează mai bine în tratate de dublă impozitare pe care le avem și eventual vă aflați că aceste mecanisme, schimbul de informații la cerere, la rândul lor se bazează pe tratatele privind dubla impunere între diferite părți, noi și alte părți. dacă trebuie să avem un acord U.S.U.A. Uh, cred că m-am referit deja la asta. Pe termen lung e o posibilitate interesantă. Spun asta uitându-mă puțin și la ce au spus americanii. Vor discuții ulterioare într-un context global, OECD, și cu Uniunea Europeană încercarea de a institui standarde internaționale mai bune. Deci se poate merge și mai departe. Însă, după cum știți foarte bine, la nivelul Uniunii Europene, de ani de zile ne confruntăm cu o problemă, că nu există o abordare comună a acestei idei de schimb automat de informații. Fără această înțelegere între statele membre, ne e foarte greu să ieșim în lume și să uh, uh, vorbim despre o singură soluție pentru această chestiune a schimbului de informații. Însă, iată, lucrurile evoluează destul de rapid, ne încurajează posibilitatea că toate statele membre care s-au angajat pe această cale își negociază împreună poziția. Vocea noastră ar fi atunci mult mai puternică. Domnul Giggle vorbea și de calendar. Cred că am răspuns parțial cel puțin uh, deja. Uh, timpul e scurt. E puțin timp pentru propunerile pe care avem să le înaintăm. Pentru negocierile cu țările terțe va depinde de modul în care reacționează aceste țări. În prezent nu pot să vă spun decât că am trimis scrisori către aceste părți avem o serie de contacte în prezent și noi, la comisie, vom încerca să ajungem la soluții cât de curând posibil. Nu avem un termen limită ferm, însă credem că lucrurile vor trebui să meargă cât de repede posibil. Sprijinim acest G5 și ce înseamnă? Sprijinim principiul, dar vrem ca acesta să funcționeze în cadrul unei discuții paneuropene. europene și de aceea curând vom înainta un proiect de directivă care să extindă domeniul de aplicare al directivei prin asistența reciprocă. Nu e o concurență aici între standarde. Noi am înțeles că scrisoarea semnată de cele 5 state membre, G5, e o declarație de intenții de a merge mai departe cu schimbul automat de informații și tocmai de a-l integra într-un cadru european. Am discutat cu cele 5 state membre în cauză, am discutat cu reprezentanții tuturor celor 27 de state membre și vrem să ducem lucrurile mai departe în perioada ce urmează, în următoarea lună, categoric înainte de finele anului și până atunci vom vedea foarte clar și mai clar cum ar putea funcționa așa ceva. Cadrul cel mai bun este tocmai proiectul de directivă menționat anterior. Păi încă două întrebări. Va deveni oare FATCA un monstru? Sper că nu. Sper categoric că nu va deveni un monstru, va face rău economiei dacă este uh, pusă în aplicare așa cum trebuie și dacă se concepută așa cum trebuie, nu o să se întâmple acest lucru. și sigur, totdeauna trebuie să fim precauți, să vedem cum se folosesc sistemele existente, eficient sau nu. Și noi, Uniunea Europeană, în OCDE și în discuțiile în alte foruri, putem să venim cu experiența noastră proprie, bună sau rea, privind utilizarea informațiilor. Și asta ne va permite țărilor dezvoltate și țărilor în curs de dezvoltare să tragem folase considerabile. Mai erau o serie de îngrijorări privind protecția datelor, cred că am răspuns cel puțin la unele dintre ele. Chestiunea de protecția datelor rămâne în atenția noastră nu vom scăpa din vedere în relația cu statele membre, vrem să credem că suntem doar la începutul unui proces, nu la sfârșit. Știm că este foarte greu pentru statele membre să pună în aplicare directiva prin economiile la timp și știm cât de important important este ca propunerea de modificare a acestei directive să fie adoptată curând, tocmai pentru a închide toate portițele e, identificate în sistem. Mulțumim, domnule Kermos, spune domnul președintele. Acum revenim la reprezentantul OECD-ului. Domnul Indeveld, este o chestiune la care Comisia nu mi-a răspuns. Situația nu doar a cetățenilor americani, ci a cetățenilor europeni sau celor cu dublă naționalitate care sunt afectați de aceasta. Cine le va proteja drepturile? Aș vrea să-mi spună Comisia acest lucru. Cred că răspunsul la această întrebare este că dacă avem un acord bilateral semnat de Uniunea Europeană și Statele Unite, administrația și guvernul respectivului stat membru trebuie să protejeze drepturile propriilor cetățeni. Și fac aici încă o dată o distinție între situația în care avem modelul original, modelul 2 al FATCA, unde nu se vorbește un, o barieră între instituțiile financiare și fiscul american și sistemul actual, care presupune existența unor tratate internaționale. Nu putem transforma această dezbatere uh, uh, într-o discuție bilaterală, așa că dăm cuvântul reprezentantului OCDE. Nu mai avem foarte mult timp, așa că v-aș ruga să vă limitați la 3 minute. Domnule Pros, aveți cuvântul. Ne auziți? Followed the discussion in the last 15 minutes because of technical reasons. Au avut loc niște probleme tehnice, nu am putut urmări toată discuția. Am ascultat însă două întrebări. Am fost întrebat dacă OCD-ul va renunța la schimbul de informații la cerere. Mike Lewis spunea că schimbul automatic e important și e clar că suntem interesați uh, de uh, acest model. Nu este doar singurul model de cooperare pentru a descuraja evaziunea și eludarea fiscală. Mai sunt și auditurile simultane, uh, schimburile spontane de informații. Trebuie să vedem cum combinăm toate aceste practici pentru a ajunge la o soluție. Și în cazul schimbului automat, s-ar putea să existe cereri de follow-up pentru o uh, investigație detaliată. Deci nu cred că se pune problema ori una, ori alta, ci avem nevoie de o abordare comprehensivă. Să nu uităm că avem și o poveste de succes, avem 120 de țări, 600 de recomandări, 300 de recomandări uh, cărora li s-a dat curs uh, pe glob. Sunt cuprinse și acele țări, așa zis, uh, oaze fiscale. Se face o raportare. Deci, cam atât în ceea ce privește la cerere versus automat. Mai era o întrebare despre cum arată standardizarea schimbului automat de informații. În declarațiile G20 din aprilie se spune clar că ne așteptăm ca standardul să intre în vigoare și cerem tuturor autorităților să facă un schimb automat de informații cu partenerii lor. G20 a adus contribuția în ceea ce privește schimbul de informații la cerere și restructurarea acestuia, totul ca rezultat al eforturilor G20 împreună cu OCD și, desigur, cu cooperarea cu Uniunea Europeană. În rest, îmi cer scuze că nu am auzit celelalte întrebări. Din păcate, transmisia s-a pierdut. Mulțumim foarte mult. Acum domnul Lewis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu subțint, spunând doar următoarele. Eu nu cred că ar trebui să gândim lucrurile în termen că automat înseamnă uh, bun pentru toată lumea sau că la cerere e bun pentru toată lumea. Ar trebui să avem un nivel omogen de acțiune. Uh, Modelul FATCA american um, urmărește cine este proprietarul conturilor. În fine, noi vrem să existe în uh, procedura pe care se bazează FATCA informații și cu privire la costuri, la condiționalități și așa mai departe. Directiva 4 cu privire la spălarea de bani e foarte importantă aici. Industria bancară a sprijinit registrele publice pentru înregistrarea companiilor, tocmai pentru a reduce costurile de conformitate. Să-ți cunoști clientul, să faci verificări cu privire la spălarea de bani Cam același lucru se aplică și în uh, momentul în care vrei să utilizezi uh, registrele în așa fel încât să te asiguri că există concordanță cu FATCA. Cu privire la ce s-ar întâmpla în cazul în care am avea FATCA la nivel global, e foarte important să, să intervenim la nivelul confidențialității în jurisdicție și să definim uh, măsuri comune, stimulente, dar și sancțiuni, în așa fel încât să avem un domeniu acoperit în totalitate. Cu privire la protecția datelor acum, bineînțeles că e o problemă foarte serioasă și, până la urmă, ține de protecția drepturilor fundamentale – Nu o luăm de la zero. Da, a existat schimb de informații între statele membre, automat, la cerere sau spontan. Uite, Finlanda uh, oferă schimb bilateral de informații cu 66 dintre partenerii săi cu care a semnat un acord. Există așadar deja proceduri în desfășurare și există o protecție juridică a drepturilor omului. Desigur, următorul pas este uh, traducerea uh, protecției drepturilor într-o protecție sistemică. Pentru asta e necesar să oferim asistență terțelor state care vor intra în joc. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum are cuvântul doamna Roswald. Mulțumesc. Câteva comentarii în ceea ce privește evaziunea fiscală. Există diferențe foarte mari între state în ceea ce privește uh, legea fiscală, practicile fiscale, la fel și în ceea ce privește planificarea fiscală la instituțiile financiare. Să nu uităm că e de răspunderea individului sau a corporației uh, să respecte legile fiscale. Guvernele stabilesc uh, plafoanele, autoritățile fac o supraveghere locală, băncii și alte instituții financiare sunt uh, verificate în momentul în care nu respectă normele în vigoare și riscă să piardă licența. Deci nu este sarcina EBF să îi arate cu degetul pe cei uh, vinovați. Nu avem o autoritate de supervizare. Cu privire la problema costurilor și a proiectelor, pot să vorbesc din experiență personală. Aproape toate băncile au uh, proiecte în desfășurare. Mare parte din resurse e înghițită de sistemele IT. Pentru a pune pe picioare nou sistem durează cel puțin șase luni. Ne apropiem de jumătatea anului, în continuare nu avem răspunsuri și trebuie să finalizăm demersul până la finele acestui an. Realitatea e că nu mai avem suficient timp la dispoziție. E o realitate pentru băncile europene. Sistemul acesta uh, trebuie adaptat și pen, pentru asta e nevoie să facem câțiva pași adiționali. Nu se pune problema conformității acum, pe termen scurt, ci trebuie să vedem cum anume ne putem adapta uh, cerințelor din uh, viitor. Pentru asta avem nevoie de mai mult personal, de exemplu. Menționam și abordarea Uniunii Europene cu o soluție unică pentru Uniunea Europeană. De fapt, organizația mea asta a propus de la bun început. O soluție pentru toate statele membre din Uniunea Europeană. Din variate motive, această propunere a fost respinsă. Noi credem că soluții diferite, aplicate în același timp, creează un teren neomogen. Atât uh, în ceea ce privește situația din Europa, cât și din afara Europei, și nu este nici în beneficiul instituțiilor financiare, nici în beneficiul clienților. Cam atât din partea mea. Mulțumesc foarte mult, doamnă Roswell. Cum are cuvântul raportoarea Cleva pentru concluziile finale? Da, vă mulțumesc foarte mult, voi fi foarte subcintă. Mai întâi aș dori să îmi cer scuze pentru că am întârziat puțin, pentru că am asistat la o întâlnire dintre Barroso și Van Rompuy exact pe acest domeniu al evaziunii fiscale, pentru că am vrut să ne exprimăm dezacordul în legătură cu concluziile Consiliului de săptămâna trecută. Există o dezbatere la nivel transfrontalier în legătură cu FATCA, dar aceasta este prima audiere pe care o organizăm pe acest subiect în această comisie. Cu siguranță vom avea timp să mai discutăm în detaliu aceste lucruri. Cred însă că FATCA demonstrat că cu adevărat poate să ajute la catalizarea eforturilor internaționale pentru schimbul automat de informații la nivelul OCDE și uh, G20. Cu siguranță va lua parte, uh, va fi o parte importantă din negocierile de la nivel național uh, de pe marginea directivei cu privire la impozitarea economiilor în Europa. Am înțeles uh, și comentariile făcute de Sofie Invelt, însă șefii noștri de stat și de guvern au reacționat mai uh, rapid dintotdeauna la uh, presiunile politice iscate de scandalurile financiare decât la sumele alarmante de mari care ajung în paradisurile fiscale. Însă ar trebui să fim oarecum pozitivi, să sesizăm impulsul acesta și cred de asemenea că atunci când o superputere mondială decide să implementeze o lege pentru a preveni um, evaziunea fiscală, cu siguranță obiectivele uh, ei sunt unele juste. Mă bucur că astăzi am reușit uh, să mai uh, luminăm puțin lucrurile în legătură cu aceste detalii pe care le presupune un astfel de document. Aș dori să mulțumesc participanților, mai ales oaspeților noștri din Statele Unite și Paris, pentru că s-au alăturat acestei uh, dezbate și pentru că ne-au lămurit câteva dintre uh, întrebările pe care le aveam aici în Parlament uh, sau uh, întrebări pe care le are publicul uh, larg. Într-un fel, uh, Solicitarea celor cinci state uh, membre uh, presupune un uh, răspuns european, iar domnul comisar Șemeta a reacționat în mod pozitiv la scrisoarea care a fost transmisă, spunând că nu poate decât să susține eforturile care grăbesc schimbul automat de informații. Probabil mulți dintre dumneavoastră sunteți de acord cu el, însă trebuie să existe clară reciprocitate. Aceasta a fost una dintre principalele probleme evocate și astăzi. De asemenea, trebuie să existe transparență, trebuie să existe existe protecția datelor și, uh, de asemenea, trebuie să existe un respect pentru uh, nediscriminare, pentru tratamentul legal. Toate aceste chestiuni n-ar trebui compromise. La această audiere nu s-a răspuns la toate întrebările, însă cu siguranță am lansat uh, o dezbatere care va continua în următoarele luni. Prin urmare, Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit în discuție astăzi, de asemenea și prietenilor noștri de peste ocean. Um, Comisia va încerca să clarifice probleme care au apărut astăzi, dar care vor mai apărea și pe viitor. Vă mulțumesc. Domnul președinte, mulțumim foarte mult, doamnă Cleva. Mulțumim uh, tuturor uh, experților prezenți uh, astăzi aici. Mulțumim și experților care au intervenit prin intermediul videoconferinței. Și prin asta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume analizarea amendamentelor uh, la raportul doamnei uh, Beres, informații, uh, documente cu informații cheie pentru produsele de investiții și dăm cuvântul doamnei Beres. Äh, o întrebare pe regulamentul de procedură. Ne-ați anunțat că această parte uh, va fi inclusă la uh, insurance mediation și apoi la celălalt subiect. Um, cum facem? Le tratăm la oaltă sau nu? Pentru că subiectul meu vine după aceea. Nu știu, doar domnul Stolojan ceruse cuvântul, el a plecat. Îmi pare rău. Păi da, trebuia să oprească cineva pe doamna Berez, de-aia am intervenit eu acum jedem Mal start, wir äh, anfangen mit äh, seinem Dossier und dann... Păi, nu știu, spune doamna Beres, dacă vrea să începem cu dosarul său și după aceea cu al meu... Nu, merci, monsieur le président. Euh, maintenant que... Mulțumesc, domnule președinte. Acum că agenții FACT au plecat, putem să revenim și noi la ordinea noastră de zi. Ați dori să mulțumesc celor care au organizat ordinea de zi uh, pentru ca să discutăm măcar o dată PRIPS înainte de uh, IMD. Însă sper că împreună cu colegul Werner Langen să putem să avansăm pe ambele fronturi. Profit de intervenția dânsului pentru a spune că, din perspectiva PRIPS, am impresia că de când am luat hotărâri în legătură cu aceste două dosare, PRIPS avansează mai repede pentru că avem deja majoritatea compromisurilor. Domnule președinte, nu putem să discutăm în asemenea condiții. Uh, nu am spus asta împotriva dumneavoastră, ci împotriva zgomotului din sală, spune doamna Beres. Așadar, avem majoritatea compromisurilor, aproape un acord pe marginea majorității compromisurilor și sper că împreună cu raportorii din umbră, care sunt uh, aproape toți prezenți în sală, uh, am acționat uh, independent de calendarul IMD, ceea ce înseamnă că vom ajunge repede la un acord, cu excepția jurisprudenței în legătură cu aceste două dosare. În ceea ce privește cea de-a doua uh, analiză a amendamentelor, E bine, facem acest lucru astăzi pentru că doamna președinte a considerat că în urma anteriorului schimb de opinii uh, nu exista suficient timp pentru ca să poată interveni toți colegii care își doresc să facă acest lucru. Prin urmare, eu sunt uh, mulțumită uh, să nu reintroduc uh, din nou elemente în discuție, să nu prezint din nou ceea ce am spus pe 24 aprilie, ci să revin la câte un punct precis care a fost adus în discuție de vreun membru al comisiei cu ocazia acelui schimb de opinii. Cu acea ocazie, doamna Pietikainen, care este complicele meu drag în acest dosar, în calitatea sa de raportor din umbră pentru PPE, a solicitat să existe o coerență uh, per ansamblul textului, de să se îngrijora în legătură cu comparabilitatea documentelor. În ceea ce privește coerența, uh, Cred că dânsa s-a referit la o clauză de uh, revizuire. Am făcut propuneri care să meargă înspre direcția actelor delegate în legătură cu acest subiect. Eu cred că ele reprezintă mijlocul potrivit uh, de extindere a domeniului de aplicare fără să mai așteptăm o revizuire pentru că pe fond, la nivelul ambițiilor pe care uh, vi le-am uh, propus, uh, nivel deja împărtășit de majoritatea colegilor, avem două mijloace prin care putem proceda. 1. Fie scriem totul în text, iar apoi pentru formatarea PRIPS a documentului ca atare vom parcurge pasul acesta la etapa a doua, în acte delegate, sau supunem totul într-o Uh, clauză de revizuire. Eu cred că aș uh, porni de la o bază mai puțin uh, ambițioasă de extindere a scopului cât se poate de mult. Doamna Pieticaine se îngrijora și în legătură cu ideea că dacă am trece în anexă un document legat de uh, Uh, responsabilitatea distribuitorilor și intermediarilor, s-ar putea să existe confuzie între responsabilități. Dar cred că discuția pe marginea acestui punct a fost clarificată, pentru că propunerea noastră era să existe două documente distincte, unul care să uh, fie uh, ghidul și un al doilea document care să fie anexa legată de informațiile pe care intermediarul sau distribuitorul final uh, Um, le-a trebuit să, a trebuit să le furnizeze în legătură cu propria sa remunerare sau uh, în legătură cu costurile legate de um, fiscalitatea produsului uh, distribuit. Deci uh, sunt două documente distincte. Eu cred că problema răspunderii nu se mai pune așadar. Apoi, în legătură cu preocuparea dânse legată de articularea cu textul prospect, e bine, acest aspect a fost și el uh, clarificat, pentru că doar atât s-a cerut clarificarea sa. Apoi, în ceea ce privește propunerea înaintată, e bine, aceasta era să se incorporeze în totalitate logica prospect pentru a se propune deja uh, eliminarea rezumatului uh, prospect, prospectului pentru că obiectul uh, presupune o analiză aprofundată. În acest moment, așadar, ghidul ar fi mult mai uh, clar pentru informarea consumatorului, mult mai simplu. Mai uh, rămâne o problemă, însă n-am ajuns la ea în cadrul discuției cu raportorul din umbră, și anume uh, alinierea formulărilor, pentru că doamna Pieticainen a propus reluarea în cadrul PRIPS a vocabularului, așa cum a fost el uh, utilizat în KID eu uh, prefer mai degrabă latura uh, pedagogică care este propusă de către comisie în uh, KID 2 uh, pentru PRIPS. Deci aș păstra această uh, formulare. Apoi, uh, doamna noastră președinte, Sharon Bowles, s-a interesat în legătură cu domeniul de aplicare, iar aici uh, eu cred că sunt elemente uh, în legătură cu care înregistrăm uh, progrese. Ideea de a avea un domeniu de aplicare cât se poate de extins, chiar dacă asta presupune adaptări uh, la uh, chi în legătură cu proiect, uh, produsele vizate, ei bine, în legătură cu acest subiect am discutat de mai multe ori cu comisarul, iar dânsul înțelege foarte bine abordarea pe care o propunem noi, care este până la urmă o abordare care nu vizează doar să faciliteze opinia producătorului în legătură cu produsul uh, fabricat, dar care vizează în aceeași măsură și să uh, informeze investitorii care adesea sunt doar oameni care au economisit, pentru că vorbim de produse uh, on detail. Și din această perspectivă aș dori să pun problema conturilor de economii. Comisarul în legătură cu acest uh, subiect, uh, consideră că uh, subiectul este de actualitate. Prin urmare, s-ar putea lua în considerare propunerile legate de accesul la un cont de bază. Iar eu am vrut să-l întreb în ce direcție dorește dânsul să facă această articulare. Mi se pare oportun așadar să includem elemente ce țin de acest subiect în această propunere. Și sper că aici să fiu susținută de raportorii din umbră și apoi de întreaga comisie. Doamna Bowles a insistat și asupra uh, faptului că uh, KID uh, reprezenta un document de comparație. În amendamentele mele de compromis am insistat să se păstreze cele două, păstreze cele două referințe, adică document de informare și comparare. Trebuie să avem ambele uh, componente. Și mai degrabă decât să vorbim despre educație financiară la modul uh, abstract, uh, în documente care nu vor fi distribuite, poate ar fi mai bine ca educarea consumatorului să presupună că aceste documente vor fi întotdeauna ușor de citit și de înțeles în ceea ce privește produse simple sau uh, obligațiuni, uh, cont, uh, conturi de economii și așa mai departe. În ceea ce privește condițiile de aprobare ale KID, doamna Bous uh, um, sublinia că ar trebui să procedăm prin sondaj, exact aceasta este și ideea noastră. Domnul Gigold, care a dispărut, se îngrijora în legătură cu uh, Uh, condițiile de uh, includere uh, a fondurilor de pensie, iar aici unul dintre raportorii din umbră a sugerat un acord care permite excluderea regimului obligatoriu și includerea regimului voluntar. Eu cred că este o idee bună pe care am reușit să o integrăm. De asemenea, dânsul a insistat asupra faptului că um, un depozit uh, nu înseamnă că nu există uh, riscuri, mai ales uh, după ce am observat că s-a întâmplat în Cipru. Deci iată cum în anumite condiții consumatorul poate să fie informat în legătură cu existența sau inexistența unei garanții pentru investiția pe care o dorește. Said Kemal ne spunea că oamenii nu citesc documentele, un fapt pe care nu putem decât să îl constatăm la rândul nostru, pentru că și noi suntem poate investitori. Așadar, ne-am pus de acord uh, și aici pentru extinderea domeniului de aplicare al acestei directive. Thomas Handel se îngrijora în legătură cu articularea vis-a-vis -vis uh, de uh, textul principal, domnul uh, Werner Lang, în legătură cu responsabilitățile și nu pot decât să împărtășesc aceste îngrijorări. Apoi, în ceea ce privește uh, modul în care am putea să știm Bun, așadar, la reuniunea raportorilor n-am reușit să vedem dacă ar trebui sau nu păstrat regimul răspunderii așa cum uh, l-a propus uh, Comisia, adică o inversare a sarcinii probei sau o aliniere a regimului responsabilităților uh, la regimul OPCVM. Așadar, domnule președinte, cred că am acoperit toate subiectele care mi-au fost aduse uh, în atenție și, evident, sunt gata să răspund la orice uh, um, întrebare. Domnul președinte, mulțumim, doamnă Perez. Dăm cuvântul doamnei Pieticaine, raportor din numărul din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte, și doresc să-i mulțumesc raportoarei pentru spiritul de cooperare de care a dat dovadă. Mi-a simplificat foarte mult munca, nu în materie de negociere, ce e drept, însă ați acoperit deja punctele pe care le-am fi ridicat și noi, pentru că a existat o serie de dezacorduri. Să încep cu chestiunile mai ușoare, chestiunea obligației. Obligațiilor nu este încă partea compromisurilor. Obligațiile părților atunci când e vorba de comercianți și de producători apar cu claritate în compromis, se face o distinție între aceste obligații între obligațiile producătorilor în text și a comercianților în anexă. Suntem în acord și când e vorba de prospecte și de conținutul acestora. Vrem să evităm duplicarea, ca să nu mai vorbim de contradicții, cu alte norme juridice în domeniu. Să aici va trebui să examinăm chestiunea mai în detaliu. Chestiunea principală a fost menționată deja. Nu vedem la fel lucrurile când e vorba de domeniul de aplicare și de extindere acesteia. Am avut o discuție îndelungată încercând să decidem dacă costurile de servicii, fondurile de pensii vor fi incluse sau nu. La PPE, în acest moment, nu suntem dispuși să mergem mai departe și să lărgim și mai mult domeniul de aplicare. Și o să vedem atunci cum mergem mai departe pe această chestiune. Mai sunt ceapă o serie de chestiuni minore, intervențiile pe produs, etichete pentru produse complexe, poziția noastră pe tema riscului în general se axează pe ideea că dreptul de a alege riscul este cel al consumatorului în ultimă instanță. Ideea e ca informațiile să fie suficient de clar enunțate pentru ca acest consumator să poată lua o decizie în cunoștință de cauză. De aceea nu vrem să existe restricții sau limitări atunci când e vorba de conținutul pachetelor comercializate. O serie de reguli și linii directoare ar putea fi avute în vedere, dar și acestea vor trebui să respecte acest principiu. Sigur, negocierile încă durează, dar în esență cam asta ar fi în ceea ce ne privește. O să așteptăm să continuăm negocierile, să vedem unde ajungem. Mai sunt, într-adevăr, chestiuni de punctele noastre de vedere sunt extrem de diferite. Mulțumim, doamna Pitkainen. În partea ALDE nu e nimeni, așa că dăm cuvântul domnului Giggle în numele verzilor. Eu aș dori, de fapt, să ascult uh, și prezentarea domnului Werner Langen și apoi să intervin pe ambele dosare dintr-o dată. Deja mi-am enunțat poziția aici. Uh, astăzi e o continuare a discuției anterioare. Ideea inițială era ca membrii să aibă posibilitatea de a-și exprima un punct de vedere acelor membri care n-au putut vorbi data trecută. Însă nu mi se pare că e înghesuială mare la ședința de acum. Așa că, prin urmare, m-ar interesa să, să văd ce are uh, Werner Lange de spus mai întâi. Mulțumim, domnule Ghigo. La ECR la GUE nimeni. Domnul Bol, să aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să fac câteva observații de principiu la acest al doilea schimb de uh, opinii pe PRIPS. Cred că compromisul pe care l-am văzut eu până acum merge prea departe, mai ales în domeniul de aplicare. Produsele fără o complexitate specială ar trebui să rămână în continuare în afara regulamentului. La depozitele simple nu trebuie să existe un KID. Eu cred că mai sunt de avut în vedere, de avut în vedere aici și acțiunile. Pentru mine acțiunile uh, oferă o piață foarte transparentă. Accesul la piețele de capital e un subiect foarte important pentru noi și în ceea ce privește finanțarea economiei, desigur. Așa că a sosit momentul să ne gândim serios dacă în acest domeniu vrem să birocratizăm în continuare. Sau dacă avem în vedere sau, sau nu uh, IMM-uri care vor să participe mai mult la piața de capital. Eu vreau o soluție de bun simț la domeniul de aplicare, mai practicabilitatea și proporționalitatea. Iarăși e foarte important următorul lucru. Nu trebuie să suprareglementăm situația pentru consumatorul obișnuit, să lăsăm posibilitatea de a lua o decizie și fără un chid mai ales când e vorba de executarea de tranzacții care nu necesită neapărat o consiliere a clientului. În ceea ce privește politica de investiții în regulamentul PRIPS, eu cred că trebuie să luăm o decizie de principiu. Vrem să ne pese mai mult de Uh, reglementarea produselor sau de îmbunătățirea informațiilor oferite consumatorilor. E clar cea de-a doua opțiune. O reglementare a produselor în plan european este un lucru care mie mi se pare total ne la locul lui, ba chiar dăunător, mai ales că nu există coerență cu legislația în vigoare, legislație comunitare. În ceea ce privește produsele oferite, trebuie să existe claritate. O răspundere dublă sau amestecată nu îl ajută pe consumator, pentru că e nevoie mm, să existe o autoritate de contact. În amendamentele mele am vrut exact acest lucru și am vrut să existe o adaptare la OPCVM și la regimul uh, prospectelor. De asemenea, mi se pare că nu trebuie ca la PRIPS să ne referim la uh, intervenție pe produse și la elaborare de produse. MIFIR și MIFIR sunt locurile unde trebuie încadrate aceste lucruri și cred că raportorul Marcus Ferber îmi va da dreptate. Mă îngrijorează și tentativa de a face din KID uh, un instrument plin de informații nu cred că se cade să se întâmple asta. Chidul ar trebui să conțină informații uh, cu privire la produsul în sine, pus în vânzare, vreo două, trei pagini și o mică anexă. Cu tot respectul pentru protecția consumatorilor, să fim prudenți. Riscăm să nu mai acționăm în uh, spiritul ajutorării consumatorului. Și nu trebuie ca de dragul acționismului să îl inundăm pe consumator cu informații care nu sunt uh, neapărat vitale. Cu privire la protecția consumatorilor, regula de bază este că mai tare contează calitatea decât cantitatea. Așa că ar trebui să ne gândim ce face sens din punct de vedere calitativ. Mă îngrijorează faptul că mm, rezultatul va fi o avalanșă informațională care îl va supra-solicita pe consumatorul nostru. Mulțumim, domnule Balț. Nu mai sunt alți doritori, nu mai vrea nimeni să intervină, așa că revenim la doamna Perez. Merci beaucoup. Je note que mon... Mulțumesc foarte mult. Văd că și colegul care s-a implicat în acest dosar așteaptă o discuție comună. Bine, o să așteptăm și a doua prezentare și după aceea o să putem da să avem un schimb de opinii. Stimate domnule Valls, vreau ca lucrurile să fie foarte clare în ceea ce privește obiectul acestei directive nu e vorba de a mai adăuga un titlu pe lista lungă de directive de care se ocupă domnul Barnier. Din câte am citit eu, cel puțin în expunerea de motive care ne-a fost uh, trimisă, obiectivul este recâștigarea încrederii consumatorilor europeni. Spuneți prea multe informații, și că nu e nevoie de atâtea informații. Deocamdată, în cazul OPCVM-urilor, ghidul e mai lung decât ce va fi propus aici. Pe prospect, informațiile sunt mai multe în prezent decât vom propune noi. Deci, ideea acestui kit pe care încercăm să-l elaborăm împreună cu colegii e de a avea un document mai concis, mai ușor de citit, cu informații utile care să permită comparații. Piața acțiunilor e prea transparentă și obiectivul este să fie mai atrăgător pentru a finanța economia. Tocmai cu această idee în minte am propus extinderea și includerea acțiunilor. mici operatori n-au încredere în, în, în piața acțiunilor, în prezent. Se pare, li se pare că nu e pentru ei. Ideea acestui ghid e tocmai să arate că inclusiv un mic operator poate intra pe această piață. Vorbați de proporționalitate. Ideea acestor documente este tocmai să-i ajute. Investitorii profesioniști nu au niciun motiv să citească așa ceva. Nu e pentru el și nici nu le ajunge. Dar nu asta e obiectul directivei. Sunt de acord cu dumneavoastră ca MIF să rămână instrumentul de referință. Asta în spiritul negocierilor pe care le-a desfășurat și colegul nostru Ferber. Aici nu mai este nicio ambiguitate în ce propunem noi. Am fost surprins să aud, poate m-am șelat puțin și interpretarea, însă spuneați că nu e vorba să avem o ordine de zi politică în acest uh, document. Nu vreau să fac din aceste ghiduri un, un manifest electoral, în nicio formă. Însă, criza ne-a învățat un lucru circulația informației, inclusiv în materie de subprimes, informații destinate celor care vor să-și învețească cumva bani, informații respective nu erau suficiente. Nu e o chestie politică să spui că trebuie să informezi pe oameni ă, atunci când aceștia vor să facă niște, să-și investească cumva economi, ă, economiile. Aceste economii pot finanța economia reală printr-o strategie de investiții în produse adaptate pentru o anumită clientelă. Pentru că nu vrem ca oamenii să-și țină banii la saltea. Ați văzut ce s-a întâmplat în cazul Ciprului. Măsurile nu au redat încrederea a oamenilor să-și reinvestească economiile. Ei își țin banii acasă, îi pun la saltea acum. Ceea ce privește limitarea produselor vândute, discuția continuă cu colega Pitikainen și sper că o să ajungem uh, la un acord privind extinderea domeniului de aplicare și revin la un lucru pe care l-am spus în trecut și care s-a întors la mine în, materie, în, în, în manieră trunchiată. Dacă elaborăm aceste documente doar pentru produsele complexe, asta avea un efect de descurajare pe celelalte produse. Consumatorii astăzi trebuie să înțeleagă în ce își bagă banii, de aceea au nevoie de aceste documente. Și dacă nu le facem și pentru produsele simple, să defavorizăm produsele simple. Asta nu înseamnă că toate produsele complexe și structurate prezintă riscuri mai mari decât celelalte. Nu, asta înseamnă că nivelul de informații disponibile și comparabilitatea trebuie să fie ridicat. Asta e obiectivul directivei. Iată cele câteva completări pe care doream să le fac după intervențiile colegilor. Mulțumim, doamnă Beres. Suntem la finul acestei dezbateri. Amendamentele le vom vota în comisie pe 17 iunie 2013, votul în plenară pe 20 septembrie anul curent. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 13, continuarea discutării amendamentelor raportul domnului Langen. Äh, Mulțumesc, nu am insistat să intervin pentru că nu ați vrut să uh, tratăm subiectele la comun, doamnă Perez. Dar eu cred că cele două subiecte au legătură. Pe IMD am uh, avut o dezbatere deja și întrebarea ce a fost adresată a fost de ce pe articolul 24-25 amendamentele depuse uh, Uh, nu au fost uh, menționate. MIFID și MIFIR deja au norme în vigoare și nu trebuie să redeschidem acest subiect aici. La regulamentul PRIV situația este alta pentru că acest regulament, prin extinderea domeniului de aplicare, dar și prin noile obligații și răspunderi, e unul care e dus acum foarte departe și sunt avute în vedere garantarea depozitelor, acțiunile, se fac anumite trimiteri uh, din partea colegilor care au depus amendamente cu intenția de a nu fi în acord și rezultatul va fi unul uh, total opus Finance Watch spune că trebuie să fie vreo două pagini de informații. La MIFID avem obligația de a avea informații complete și corecte tot timpul. Dar, dacă la PRIPS ținem cont de tot ce e cuprins în regulament, atunci vedem că efectul va fi unul advers. Deci nu vrem o supraîncărcare a chidului. Comisia la IMD2 a sugerat să avem un kit doar pentru produsele de investiție financiară. Și la MIFID și la PRIPS, colegii însă vor să extindă domeniul și să includă, să cuprindă, de fapt, totul în formula propusă de comisie cu reguli unitare pentru micii depozitari. Uh, mi se pare că abordarea e corectă pentru că ne se oferă transparență, încredere și condiții egale de concurență. După cum spune numele, PRIPS, Packaged uh, Products, sunt produsele uh, oferite de-a gata așa cum propune Comisia, produse cu o sferă de cuprindere minimă. Ca principiu, mi se pare o abordare corectă, dar acest lucru înseamnă că la produsele de asigurare nu avem nimic. Comisia nu le-a inclus. Și trebuie să vedem în ce măsură reglementăm asta un regim specializat la IMD. La fel, nici produsele cu dobândă, dobândă fixă nu sunt incluse, sistemele de uh, pensie, produsele care nu oferă dividende. Până la urmă, e vorba de produsele de risc oferite micilor depozitari. Dacă facem asta la uh, asigurări, nu știu în ce măsură nu supraîncărcăm textul. Unii colegi merg mai departe și spun că își asumă răspunderea intermediarul de asigurare, cel care uh, oferă produsul. Mi se pare că aceste informații ar putea fi oferite de cel care produce uh, bunul respectiv, oferă produsul. Trebuie să fie descris uh, tipul de produs, uh, ce obiecte sunt avute în vedere, riscurile comportate, uh, costurile, comisioanele, identitatea ofertantului. Deci e o foaie informativă, iar intermediarii de asigurări prezintă acest document, dar nu trebuie să fie direct răspunzător de acesta. E un compromis în care ne-am putea regăsi cu toții dacă ne-am referit doar la fonduri. Pentru o asigurare obișnuită, mică, măsura e exagerată, pentru că există condițiile generale de asigurare și uh, spre asta ar trebui să țintim, să lăsăm protecția consumatorilor la MIFID, să reglementăm informația cu privire la produs la PRIPS și uh, intermediarii de asigurări să rămână la IMD, să nu răspundă de produs în sine, ci de consilierea corectă. E un subiect dificil și delimitarea se face greu. Mă uit la ce ni se oferă în pachet și văd că se propune extinderea domeniului de aplicare, o extindere generoasă cu produsele de retail, la articolul 1 însă se discută doar despre produsele de investiție, nu neapărat legate de micii depozitari. În ceea ce privește remunerarea intermediarului, uh, nu cred că e o informație care trebuie să fie cuprinsă în, acea, în acel document informativ, mai ales că remunerarea în sine nu are legătură directă cu calitatea produsului. Acest lucru trebuie reglementat într-un alt context. Întrebarea care se pune este ce ne oferă informația despre produse. Sunt uh, uh o, într-adevăr, reprezintă într-adevăr o sesiune de informare minimă pentru depozitari sau doar uh, o perdea în spatele căreia se ascund multe, multe alte lucruri. Iată ce pachet ne-a fost pus la dispoziție, mi se pare că a fost transmis mai departe. Aveți toate aliniatele comparate între ele, între propunerea comisiei pe IMD și ceea ce vine de la Econ, cu amendamentele votate pe MIFID și pe MIFIR în versiunea finală. Urmează a fi purtată dezbaterea în continuare. Eu aș vrea, într-adevăr, să nu avem o supraaglomerare informațională și nu aș vrea să uh, amestecăm uh, domeniile, să lăsăm uh, standardele minime la IMD și o reglementare de bun simț. Sunt deschis compromisurilor, dar nu cred că ar trebui să ne pripim fără rost. Mulțumesc, domnule Langen. În numele socialiștilor, dăm cuvântul doamnei Beres. Euh, je suis désolée parce que je ne vais pas faire le rôle du, du shadow, je vais juste faire le rôle de la rapportrice euh, sur. Îmi pare rău, nu vreau să joc rolul acela de raportor din umbră, dar e un document pe care v-aș ruga să nu-l numiți PRIPS. Pentru că propunerea comisiei nicăieri nu vorbește de PRIPS. E un document de informare, un document cheie pe produsele de investiții. Deci să nu mai vorbim de PRIPS. PRIPS a murit. Avem kit pentru produsele de investiții. Asta ne permite o abordare mai largă cea propusă de mine raportorului. Raportorului din umbră cu care cooperez. În legătură cu spusul lui eh, domnului Langen, articulația cu MIF pentru mine nu este nicio problemă, e fundamentală. Totuși, specificitatea documentelor juridice pe care trebuie să intervenim amândoi ține de informațiile pe care le dăm oamenilor care își fac economii, cetățenilor de rând. Nu propunem o Biblie complexă, ilizibilă, nu asta e ideea de lucru. comparația cu ceea ce se oferă în solvabilitate 2 pentru produsele de asigurări. Asta e un exercițiu pe care încercăm să-l facem în echipa de negociere pe produse de investiții la solicitarea raportorului din umbră. Și vedem că ce s-a propus pentru KID, pentru produsele de investiții, acoperă, din câte văd, aproape toate informațiile cerute de solvabilitate 2. Deci cred că nu o să fie dificultăți particulare în perspectivă. Mulțumim foarte mult. Și acum, în numele verzilor, pentru că nimeni altcineva nu mai este aici, îi dăm cuvântul domnului Giggle. I would like to make... Mulțumesc. Aș vrea să fac și eu câteva observații scurte încercând să leg între ele cele două subiecte. O observație de ordin general. Suntem în miezul problemei. Trebuie să remodelăm legislația financiară europeană, avem câte ceva la MIFID, câte ceva la PRIPS și alte bucățele la IMD. Acum încercăm să vedem care sunt interfețele, lacunele. Sunt și neînțelegeri, pentru că negociem în grupuri diferite. Cei care negociază dosarul A nu urmăresc ce se întâmplă cu dosarul B și așa mai departe. Pe termen mediu nu mai putem continua așa, pentru că nu facem altceva decât să stresăm pe toată lumea și să ne supunem unui haos inutil. Trebuie să ne îndreptăm către o legiferare consecventă. Am avut și actul normativ pentru serviciile oferite consumatorilor și am avut iarăși bucățele fragmentate, unele vizând o armonizare minimă, altele armonizare de plină, până, de plină. Până la urmă am ajuns la diferite niveluri de armonizare. Dar nu mi se pare că se mai poate continua așa. E de înțeles că e nevoie de măsuri directe post-criză, dar uh, dacă acționăm în aceeași manieră, nu vom avea un rezultat optim. Ieri, domnul comisar Barnier a vrut, uh, a anunțat că va uh, vrea ca la finele legislaturii să aibă un bilanț eu aș vrea să avem un fel de registru al reglementării piețelor uh, financiare. Un fel de uh, registru în care să fie conținute toate informațiile esențiale. Sigur că apar conflicte, dar e o oarecare neînțelegere uh, aici. La ora actuală mie mi-e greu să evaluez raportul lui Werner Langen. El, de exemplu, sugerează să redăm uh, anumite răspunderi statelor membre, chiar dacă MIFID acoperă, de fapt, exact acele subiecte pe care el vrea să le întoarcă în statele membre. Nu mai știu ce să înțeleg și uh, secretariatul ar trebui să ne facă un briefing în care să clarifice această treabă la PRIPS, mi se pare că privim lucrurile din perspective ușor diferite. Pervanș Beres spunea, vrem să acoperim totul, pentru că dacă omitem uh, ceva, atunci uh, riscăm să avem produse defavorizate. De exemplu, produsele simple, generice. Noi sprijinim produsele de complexitate redusă sau nu, se, uh, practic uh, uh doamna Berez ne spune că vrem uh, un risc controlat, dar domnul uh, Burcas Balț ne spune că trebuie să fim uh, prudenți pentru că riscăm să îl împovărăm pe consumator și, până la urmă, numărul produselor simple, generice, pe care noi ni le doream inițial, va scădea. Deci intenția e una, rezultatul e altul. Să discutăm în termenii cei mai serioși. Se vrem, pe bună dreptate, produse mai multe, simple, ușor de comparat și dintr-o perspectivă a consumatorului, nivelul sporit de complexitate e o problemă gravă. Avem nevoie de produse simple, comparabile. Acesta este și obiectivul unora dintre amendamentele care au apărut la raportul Beres. Să existe un fel de reglementare la produse. Până la urmă, mi se pare că argumentele inițial au fost înaintate în această direcție, dar rezultatul, efectul, tinde să fie altul. Mă surprinde neplăcut uh, absenteismul din această seară. Ar trebui să discutăm foarte în serios uh, acest subiect. Și un alt uh, argument pe KID, Burkhard Balz spunea să ținem cont de politicile sociale și de mediu. Comisia deja propunea să facem trimitere la politica etică investițională. Înțeleg această piață foarte bine pentru că am experiență în domeniu. Și pot să spun că sunt mulți actori dubioși pe piață care se declară verzi, dar sunt orice altceva. Deci e o prefăcătorie. Așa că mulți consumatori sunt confuzi. Ei nu mai știu în cine să aibă încredere și dacă persoana care li se prezintă ca fiind ecologistă chiar e așa. Oricine poate să spună eu sunt verde fără a avea intenții ecologiste. Putem să evităm acest greenwashing. Am văzut exact ce se poate face pe piața organică, pe piața bio, unde expansiunea a fost extraordinară în momentul în care s-a introdus o, o, un label, o etichetă. Așa că ar fi bine ca și aici să procedăm într-o manieră similară pentru a scăpa de greenwashing și pentru a Uh, avea într-adevăr o listă de bifat ca siguranță în fața înșelăciunii. Trebuie să oferim informații corecte consumatorilor cu privire la investițiile etice, de exemplu. Mulți uh, din domeniu mi-au spus că avem o oportunitate de a scăpa de toată această confuzie și să oferim sprijin unui sector în expansiune, unde interesul investitorilor este mare. Așa că să mm, acționăm acum. Nu cred că e cineva care să nu poată să sprijine acest sector. Haideți însă să ne gândim la o manieră inteligentă de intervenție, pentru că pe piață vedem că există Mm, tendința de a înșela consumatorul adesea și încrederea acestuia în piață se pierde. Mulți sunt cei care au pierdut bani dând crezare unor promisiuni ecologice deșarte și mi se pare că nu mai trebuie să sprijinim această abordare. Același lucru se aplică și vizibilității riscului. Dacă ai grafice complexe prin care prezinți riscul, la final nimeni nu mai înțelege ce e riscant și ce nu. Așa că noi pledăm pentru găsirea unei formule simple, ușor de înțeles, ca riscul să fie înțeles. Am o întrebare către Werner Langen. E un lucru pe care eu nu l-am înțeles. Ce fel de asigurări ai vrea să fie acoperite de PRIPS prin comparație cu ce ne propune Comisia și ce vrei să scoți afară din PRIPS? Trebuie să clarificăm lucrurile, deoarece la ora actuală constat că statele membre, din cauza trenărilor din plan comunitar, au uh, început să acționeze în plan național, unele oferă, uh, unele au acoperit și domeniul asigurărilor, altele nu și ar trebui să uh, fim consecvenți. Atât din partea mea. Mulțumesc, domnule Gigold. Mai avem doi raportori din umbră. Dau contul numele socialiștilor domnului eh, lui Antolin. Antolin, vreau să intervii. Grazie, eu participau în debate. Nu, mulțumesc. Luam bate, am luat parte la dezbaterea din cadrul ultimei ședițe a ECON pe acest subiect. N-a fost atunci timp eh, să intervine toată lumea, însă, sincer, nu am decât aceeași poziție pe care o avusesem și anterior și nu vreau să mai răpesc timpul nimănui. Atunci dăm cuvântul domnului Oleșmit, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am întârziat. Credeam că Sven reacționează la întârzierea mea, dar se pare că nu. Oricum, aș dori să-mi cer scuze pentru că am ajuns târziu. E greu să discutăm acum uh, compromisurile și să le înțelegem, însă consider că, în general, așa cum am făcut uh, și anterior, am ajuns la un consens uh, larg și aproape cu toții suntem implicați în acest demers. Probabil că asta și dorea domnul Lange. Prin urmare, ar trebui să evităm birocrația. Această suprapunere cu PRIPS, uh, cu MIFID și cu regulile de vânzare pentru PRIPS presupune că, până la urmă, ne punem de acord că se tratează în mod diferit uh, produse de investiții și aici mă refer și la uh, asigurările maș de mașină sau asigurări care nu presupun o componentă investițională. Însă mă gândesc puțin uh, la suprapunerea dintre acest uh, dosar și MIFID și PRIPS. Până la urmă vorbim despre o distribuire a produselor de, care implică asigurări în directiva IMI 2. Apoi uh, textul MIFID, care a fost votat uh, în octombrie anul trecut, a trebuit reținut. În ceea ce privește uh, produsele PRIPS de investiții, sau cum vreți să le numiți, eu susțin standardele MIFID pentru uh, comportamentul standard al uh, întreprinderilor. Eu cred că aceste dispoziții de aici ar trebui să fie consecvente în raport uh, cu cele din MIFID. Nu știu dacă domnul raportor este de acord cu mine sau nu la acest subiect. Cineva care intermediază o uh, investiție cu componentă de asigurare ar trebui să respecte aceste norme. Regulile de comportament ar trebui să se inspire din MIFID 2. Cred că aici putem fi cu toții de acord. Cred că ar trebui să ne gândim și la amendamentele 205, 4, 9 și uh, cel al doamnei Ashley Fox, care propune ca uh, aceste produse uh, intermediare să respecte standarde de vânzare MIFID, nu IMD2 pentru că aceasta ar putea fi calea cea mai uh, simplă prin care am putea rezolva suprapunerea cu MIFID. Însă e important ca intermediarii să poată să vândă produse care nu sunt complexe, uh, pe bază de execuție doar, fără un test adecvat ca în cazul uh, MIFID. Cred că aici pot să susțin 618 din partea lui Sven. În ceea ce privește domeniul de uh, aplicare. Politica mea este în general să vizăm uh, protecția consolidată a consumatorilor, deci să extindem cât se poate de mult domeniul de aplicare. Acesta trebuie exist la uh, operațiuni precum cumpărări directe, comparări de site-uri web, însă n-ar trebui să includă și gestionarea plângerilor. Ar trebui să ne gândim și la intermediarii care vând uh, produse în bază auxiliară, precum uh, companiile de turism sau de închiriat mașini. Uh, Definiția intermediarilor legați de alți intermediari este din această perspectivă importantă. de susține amendamentul 219 a domnului Lange, care merge în această direcție. Apoi, în ceea ce privește uh, solicitările de înregistrare și acestea sunt importante, am făcut propuneri de modificare a articolului 3, uh, care presupune posibilitatea ca anumiți agenți să fie uh, înregistrați fără să-și asume o răspundere. E vorba despre amendamentul 264. În ceea ce privește conflictul de interese și gestionarea acestuia, interzicerea produselor de investiții, a fost introdusă în, satel, în Regatul Unit la 1 aprilie. Regatul uh, Unit ar trebui să poată continua această interdicție. Uh, există un amendament 606 din partea doamnei Bowles uh, pe care aș putea să îl susțin, care merge în această direcție. Să oferă astfel spațiu de manevră. După cum știți, mă opun interdi interdicției uh, stimulentelor financiare în uh, Uniunea Europeană, pentru că asta ar favoriza băncile și am avut această discuție și vis-a-vis -vis de MIFI, dacă bine vă amintiți. Poziția mea se reflectă în amendamentele 5, 8, 9, adică la articolul 24, cel important. Însă, și aici știu că unii criticați această atitudine, am uh, propus transparență totală. Sper să putem ajunge la un compromis uh, cât de cât bun aici. În amendamentele mele, la articol 24, am solicitat o dezvăluire uh, completă în legătură cu uh, contractele, totală în legătură cu prețurile și taxele și așa mai departe. Apoi, în ceea ce privește produsele care vizează asigurări de viață, e bine și acestea ar trebui luate în considerare. Am propus în amendamentele la articolul 17 ca pentru asigurările care nu implică asigurări pe viață, uh, o perioadă de trei ani să fie introdusă pentru ca intermediarii să se adapteze uh, cu modelele lor de afaceri la aceste cerințe. După această perioadă, consumatorii ar trebui să poată primi aceste informații la cerere. Acestea sunt uh, principalele mele comentarii. După cum spuneam la început, sper să putem să ajungem la Uh, un uh, consens larg, pentru că consider că acest lucru este esențial. Ar trebui cu toții să încercăm să facem eforturi. Am făcut cu toții greșeli, însă eu cel puțin am învățat de pe urma acestora, iar în ultimele dosare pentru care am fost responsabil, am reușit uh, să fiu parte a compromisurilor, chiar dacă nu întotdeauna mi-au plăcut, chiar dacă pentru unele am fost criticat, Totuși, cred că așa ar trebui să lucrăm în uh, Parlament. Deci, mult uh, succes, domnule Langen. Thank you very much, uh, Mr. Smith. So if... Mulțumim, domnule Schmidt. Dacă nu mai solicită și alți membri să intervină, revenim la raportor, domnul Langen. Ja, ich habe mich, uh, Herr Kollege Schmidt, auf uh, den gemeinsamen Blick. Da, mulțumesc. Domnule Schmidt, ați făcut uh, o m-am bazat, ați făcut o prezentare generală și și eu m-am bazat tot pe asta cu condițiile minime, cu um, informații clare, cu publicarea costurilor, a remunerației, cu comisioanele, la intermedierea de asigurări, îl avem pe intermediar în centru, dar nu îi agățăm de picior uh, răspunderea directă cu privire la calitatea produselor, la asumarea răspunderii pentru acestea, uh, of, cel care oferă produsul e cel care își asumă răspunderea, nu intermediarul în sine. Asta e poziția mea. Sunt de acord cu informațiile de bază cuprinse în într-o pagină cât timp nu e o pagină supraîncărcată. La fel și în ceea ce privește performanțele de asigurare. Dar doamna Beres, prin uh, amendamente și în ceea ce e cuprins acum la compromis, uh, vrea lucruri care nu se pretează neapărat doar la asigurări. Comisia a spus că doar uh, produsele preambalate trebuie să intre în, sub umbrela IMD. De asemenea, susținea că la PRIPS nu trebuie să extindem domeniul de aplicare. Din ce îmi dau seama, asta e și poziția Consiliului de până acum, chit că nu s-a chiar uh, decis încă. În ceea ce privește produsele de asigurare, mm, cele legate de fonduri trebuie să fie cuprinse, cele clasice nu. Eu nu vreau o aglomerare pe, us, pe ușa din dos, care să cuprindă toate produsele de asigurare. Și vă dau un exemplu uh, din Germania. E, există o pensie specială, adițională, care e o etapă, într-o etapă incipientă acum, dar pentru că nu cuprinde un aspect de risc, nu are ce căuta aici, de exemplu, un asemenea produs. Mai e și asumarea răspunderii în funcție de ce informații sunt cuprinse în KID. Cine își asumă răspunderea? Mi se pare că aici uh, trebuie să existe o distinție clară. Nu am văzut toate propunerile pe care mi le-ați citat, dar secretariatul mi-a oferit un fel de rezumat. Dacă vom ajunge aici la un numitor comun, repede, repejor, vom elabora amendamente de compromis cu privire la informațiile de bază la IMD, care depășesc propunerea comisiei cu condiția ca la PRIPS să nu ne dăm peste cap cu uh, extinderea domeniului de aplicare. Uh, dacă ajungem la un acord aici, atunci voi fi deschis compromisul. De fapt, tot timpul vreau să ajungem la un compromis, dar nu vreau cu poziții extreme ca punct de plecare. Așa că propunerea personală a domnului Gigol și a doamnei uh, Pietikainen cu amprenta uh, de carbon nu se va bucura de sprijinul meu, e o chestiune absolut exagerată, uh, nu mi se pare că asta trebuie cuprins uh, într-un într document cu informațiile de bază, amprenta de carbon și astfel să facem o tevatură birocratică fără niciun rost. Rezultatul va fi că lucrurile se vor complica inutil, produsele vor deveni mai scumpe, iar clientul va fi descurajat, cum a fost și în cazul achiziționării de acțiuni mai de mult. Putem să cerem absolut orice, având un obiectiv în minte și rezultatul să fie exact uh, uh, neatingerea obiectivului respectiv. Să nu uităm, există asigurări oferite pe internet. Și acolo se pune problema asumării răspunderii, dar acolo e clar că asum, răspunderea și-o asumă cel care oferă, care plasează produsul pe piață, nu intermediarul. Nu trebuie să repetăm greșelile din uh, trecut, greșeli care au fost comise în mare parte în Regatul Unit și în Finlanda. A fost uh, oferită o definiție pentru consilierul independent. Sau au fost interzise comisioanele și transferul de comision și la final uh, numărul asigurărilor sau numărul asigurărilor, numărul asigurărilor încheiate, da, a scăzut dramatic, pentru că uh, clientul s-a simțit la final descurajat total. Un minim de informație e absolut necesar, dar și un minim de răspundere asumată de consumatori. Atât din partea mea și da, sunt dispus să ajungem împreună la un compromis cu domnul Ole Schmidt, nu știu dacă și cu Pervonș. Noi ne tot luptăm de ani de zile, să vedem cum se va termina și asta. Uh, Mulțumim foarte mult, domnule Lange, spune domnul președinte. Prin urmare, încheiem și acest punct de pe ordinea de zi. Următorul punct de pe ordinea de zi, diverse. Din câte am înțeles, nu există chestiuni la diverse. Și pot să anunț în final că următoarea ședință va avea loc uh, pe 6 iunie de la ora 9 la 12.30. Vă mulțumesc tuturor foarte mult!